Uh, good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, domnilor, și domnilor, vă rog să luați loc. Nu știu unde sunt majoritatea colegilor, dar uh, haideți să presupunem, haideți să presupunem ca în bancurile cu oameni de știință că sunt aici. This morning uh, we have item 10 of your agenda. În dimineața aceasta trecem la punctul 10 al ordinii de zi, după cum s-a stabilit ieri, și discutăm despre comunicarea Comisiei intitulată Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate, implicații pentru instrumentele financiare interne și externe. Și avem o prezentare a unui expert de la Organizația Internațională pentru Migrație, OIM, o persoană pe care o respect foarte mult, și avem de asemenea și un reprezentant de la Concord, o organizație foarte importantă pentru noi. Tre As you know, in November, the Commission... Trecem deci la un schimb de opinii. După cum știți, Comisia a publicat o comunicare privind migrația și mobilitatea, care subliniază nevoia Uniunii Europene de a avea o politică de migrație coerentă. Aceasta este structurată pe patru piloni, migrație legală și mobilitate, migrație uh, ilegală, protecție și politică de azil și maximizarea impactului asupra dezvoltării al migrației și mobilității. Comisia a publicat o uh, carte albă numită Migrație și dezvoltare, în care a stabilit uh, o a, uh, agendă pentru politica de migrație și dezvoltare. Acest subiect este deosebit de interesant pentru contribuabilii noștri, pentru că aceștia ne întreabă de ce cheltuim atât de mulți bani în state din afara Uniunii Europene. Ce beneficii câștigăm în afară de chestiunea morală de a dori să îi ajuți pe cei care trăiesc în sărăcie, în condiții uh, insalubre în propriile lor țări. Chestiunea mobilității, a migrației, migrația provocată de schimbări climatice este o problemă, toate acestea sunt foarte importante. Recent am fost în Bangladesh și premierul de acolo mi-a spus că nivelul mării crește și deci uh, trebuie să ne așteptăm, a fost și Ricardo cu mine, ne-a rugat deci să ne așteptăm la 30 de milioane de persoane care vor migra și încotro se vor îndrepta. Aceste chestiuni sunt de importanță critică și au legătură cu uh, migrația și dezvoltarea. Migrația din motive climatice este un subiect vital. Sunt convins că acest schimb de opinii cu experți de la societăți uh, reprezentând uh, societatea civilă și organizații ale societății civile va fi foarte important. Salutăm și uh, Uh, reprezentanții Consiliului European și îi rugăm să, uh, uh, să se ocupe de acest subiect în cadrul propunerii DCI. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Ana Platonova, specialist în migrație și dezvoltare de la OIM. 6 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă numesc Ana Platonova și reprezint oficiul regional al Organizației Regionale pentru Migrație de la Bruxelles. Suntem o organizație globală care se ocupă de chestiuni de migrație și dezvoltare. Aș dori să mă refer la mai multe subiecte în prezentarea de astăzi. În primul rând, câteva cuvinte legate de modul în care înțelegem noi coerența politicii pentru dezvoltare și legătura acesteia cu finanțarea și mai ales cu noul cadru financiar multianual și de asemenea cadrul instituțional care ar putea însoți aceste planuri. În ceea ce privește coerența politicii, auzim foarte des vorbindu-se despre coerența din, dintre diferite instrumente externe și politici externe, de exemplu dintre politica comercială și politica de dezvoltare. Însă foarte adesea se uită rolul esențial pe care politicile uh, interne ale Uniunii Europene și ale statelor membre uh, îl pot juca pentru a influența potențialul de dezvoltare al statelor terțe și, de asemenea, la fel de important, capacitatea de a contribui la dezvoltarea migranților cu uh, domiciliul în Uniunea Europeană. E vorba de subiecte ca discriminarea și integrarea care sunt vitale în definirea uh, uh, fugii creierelor, de exemplu. Uh, development impact should they decide to engage with the și uh, menținerea legăturii dintre aceste persoane și țara de origine. Dezvoltarea statelor terțe poate fi foarte mult influențată de politicile noastre, inclusiv atunci când vorbim despre subiecte secundare specifice uh, în politica migrației și uh, când ne referim la acești piloni identificați în abordarea globală. Toate aceste lucruri sunt interconectate și atunci când vorbim despre migrație, trebuie să privim toate aceste lucruri împreună și trebuie să vedem complementaritatea dintre politici și instrumente de finanțare. De exemplu, când discutăm despre migrația ilegală, nu trebuie să ne referim doar la măsurile ad hoc pentru combaterea acestui fenomen, ci trebuie să privim și modul în care politicile de, politică, de politicile de piață mă scuzați, de piață de muncă, influențează aceste fluxuri sau dacă există canale ilegale prin care migrați, migranții sosesc. Atunci când analizăm regulile pentru uh, primirea migranților, ne, ar trebui să le permitem să circule liber și să uh, Uh, aibă legături cu țara de origine, să nu fie blocați în țara de destinație și să se teamă să-și piardă drepturile de ședere, de exemplu. Haideți să analizăm și noul cadru financiar multianual, care sunt provocările legate de coerență de acolo. Din perspectiva noastră, e limpede că există o suprapunere între uh, prioritățile de finanțare de stat de la DG Home și DG DevCo mai ales. Și atunci când uh, analizăm prioritățile programului tematic pentru migrație și azil de la DigiDevco, prioritățile uh, de a, sunt de a asigura o mai bună circulație a fluxurilor migratorii și a ocroti drepturile migranților, constatăm că toate aceste domenii au o legătură directă cu Uniunea Europeană. Așadar, este vorba despre ă, modul în care va fi împărțită finanțarea, de fapt. Și am identificat trei ă, regiuni, trei zone de îngrijorare, adică 1. Suprapunerea conținuturilor, care ce anume are o legătură strictă cu dezvoltarea. După cum v-am spus, uh, sunt foarte multe domenii de interconexiune între diferitele politici care pot influența politica de dezvoltare într-un mod problematic. Am să vă dau un exemplu de fond care este considerat strict intern, de exemplu Fondul European pentru Integrare. Acesta are drept prioritate finanțarea uh, măsurilor de integrare înainte de plecare în țara de origine. Așadar, este Uh, vorba de un fond intern, dar care finanțează măsuri ce trebuie aplicate în afara Uniunii Europene. Mai este și problema de suprapunere geografică. Ce regiuni și ce state trebuie să fie tratate prin anumite instrumente. E vorba de instrumente care se ocupă de migrație în aceleași state și care ar trebui coordonate. Așadar, este o problemă pentru statele cu care avem parteneriate de mobilitate și, de asemenea, pentru alte state, cum este Brazilia, China și India. Acestea pot fi state prioritare pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește dialogul pe migrație. În general, ne întrebăm și cum cum va fi cheltuită finanțarea, cum va fi răspândită prin, între diferitele instrumente, pentru că diferiții actori au arătat recent că unele măsuri, cum este dialogul politic privind migrația, ar trebui să fie finanțate prin alte instrumente, ceea ce uh, necesită propuneri. Există și o lacună în privința finanțării finanțării cooperării pe teme de migrație, includerea migrației în procesele consultative regionale, inclusiv în afara Uniunii Europene. Și aici credem că DigiDevco trebuie să joace un rol de lider. Mai este și chestiunea legată de compatibilitate a momentelor intervențiilor. Aici, de exemplu, fondurile ecologice și fondurile de la ECO, mă scuzați, și uh, fondurile pentru dezvoltare care vin după uh, situații de urgență pentru ajutor. E vorba aici de coordonarea uh, perioadelor de folosire a diferitelor instrumente de finanțare. În ceea ce privește fondurile ECO, uh, trebuie să ținem cont de o posibilă suprapunere cu alte fonduri de la un instrument de la DigiHome. Un alt domeniu care trebuie analizat ține de clasificarea migrației în alte instrumente existente de finanțare, de exemplu instrumentul european pentru democrație și drepturile omului sau instrumentele de parteneriat, care acum vor acoperi state cum sunt China, India și Brazilia și care ar putea să uh, fie și un instrument pentru facilitarea dialogului privind migrația, împreună cu dialogul politic global privind aceste state. Cred că alți vorbitori se vor referi și ei la următorul subiect. Este un subiect uh, care revine în aceste discuții și anume că trebuie echilibrată nevoia de finanțare uh, cu această nevoie de clasificare a pilonilor. E vorba, sigur, de strategia UE 2020. Atunci când vorbim de coerență a politicilor, trebuie să vedem și care sunt politicile distincte ale Uniunii Europene, cum este dezvoltarea unei politici de migrație care să respecte drepturile migranților în același timp. Date fiind toate cele spuse până acum, Uh, trebuie să ținem cont de cadrul instituțional referitor la planificarea și implementarea acestor instrumente de finanțare. Trebuie să... E foarte important uh, ce direcții generale vor fi consultate, Direcția Generală Ocupare, Comerț, de asemenea Parlamentul European și e foarte important și rolul delegațiilor europene. <clears throat> O posibilitate ar fi să stabilim un uh, grup de lucru pentru a coordona aceste chestiuni și să garantăm cu adevărat o coerență între politicile externe și interne și instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene. Mă voi opri aici, vă mulțumesc pentru atenție, vă răspundem cu mare plăcere la orice întrebări vor apărea. Mulțumesc! For those comentariile referitoare la suprapunerile administrative privind uh, politica de migrație și finanțarea, uh, va lua cuvântul doamna Blondin Buniol, coordonator de politici la Concord, pe tema coerenței politicii pentru dezvoltare. Vă rog să ne prezentați cele mai importante subiecte, după părerea dumneavoastră, pentru acest domeniu în următorii ani. Mulțumesc! Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Blandin Budion și lucrez la Secretariatul Concord la Bruxelles și coordonăm politicile pentru dezvoltare, inclusiv pentru migrație. Suntem o confederație de ONG-uri, avem peste 1800 de ONG-uri reprezentate în organizația noastră. Vă mulțumim pentru invitație de a discuta despre dimensiunea politică, precum și despre aspectele financiare. Voi începe cu dimensiunea politică și cu abordările globale pe care uh, le avem. GAM este o importantă politică deoarece supraveghează acest cadru pentru mai mulți ani și deși este foarte importantă, Parlamentul nu a emis un aviz, ceea ce e regretabil. Politicile ar trebui să aibă întâitate înaintea finanțării, iar prin finanțare să fie pusă în aplicare politicile. Noi ne-am fi dorit să avem întâi un aviz al Parlamentului în legătură cu politicile prioritare. Concord și mai multe rețele ale organizației civile, ale societății civile au făcut o comunicare comună adresată Comisiei privind aspectele de dezvoltare. Ați primit cu toții o copie, deci nu voi intra în detalii, ci mă, re- ci mă voi referi doar la câteva elemente. În primul rând, salutăm faptul că dimensiunea de dezvoltare e în continuare un pilon principal. Am identificat, bineînțeles, o serie de neajunsuri și am emis 8 condiții necesare pentru îmbunătățirea politicii. Vă voi spune care sunt două dintre acestea. În primul rând, o abordare centrată pe migranți și cealaltă angajamentele pentru dezvoltare. Citind comunicarea, ne dăm seama că, în ciuda faptului că se spune că migranții sunt în centrul politicii, Comisia privilegiază o abordare eurocentrică pe care primează, în care primează considerentele legate de piața muncii. Dacă se dorește folosirea unei abordări asupra migranților peste tot, uh, concentrându-ne pe victime, pe cei mai vulnerabili, pe victimele traficului. Uh, din păcate, nu se spune nimic în text cum toate acestea vor fi uh, duse la bun sfârșit. De asemenea, nu se vorbește despre decizia de finanțare. De aceea această dezbatere este binevenită pentru a lămuri toate acestea în ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare. Aici se vorbește despre o consecvență mai mare și salutăm asta. Însă nu e același lucru să avem o coerență a politicilor de cooperare, care a devenit practic obligație prin tratatul de la Lisabona. Ce înseamnă această coerență? să nu se aducă atingere obiectivelor sau măcar să se creeze niște sinergii pentru ca cei piloni, cei patru piloni să ajute oamenii să depășească situația de sărăcie în care se află. Însă lucrurile nu stau așa. Din perspectiva acestei coerenți, coerențe, vrem să ne asigurăm că migrația e o opțiune sigură pentru toată lumea. Protecția astfel ar trebui să fie esențială. Pentru a avea o coerență mai mare în această abordare către migrație și mobilitate, credem că ar trebui să se evalueze impactul acestei politici asupra migranților. De asemenea, cerem stabilirea unui mecanism de mediere pentru ca anumite aspecte dăunătoare dezvoltării, deci care încalcă obligațiile de coerență, să poată fi um, descoperite. Alocarea fondurilor. În acest domeniu Există o tendință îngrijorătoare, după părerea noastră. De-a lungul anilor, niște state membre au folosit asistența pentru dezvoltare pentru a controla fluxurile migratorii și migrația ilegală. Și vedem că din ce în ce mai multă asistență este alocată în mod prioritar acelor țări care au un flux migratoriu mare către Uniunea Europeană pentru a le ajuta să-și um, consolideze controlul la graniță. De asemenea, vedem că lupta împotriva migrației ilegale devine o condiție prealabilă pentru a obține asistență pentru dezvoltare. Să vă reamintesc care este principalul obiectiv al asistenței pentru dezvoltare, pe care le cunoașteți. Să promoveze o dezvoltare durabilă și drepturile omului nu ar trebui să existe niște condiții impuse privind controlul migrației sau privind readmisia migranților. Folosirea asistenței pentru dezvoltare pentru a combate imigrația ilegală contravine și obligațiilor de coerență. Aici trebuie să existe o coerență față de obiectivele de dezvoltare și nu invers. De aceea vă cerem ca această coerență a politicilor de cooperare să fie un element cheie din toate politicile europene pentru migrație. Și ajung astfel să vorbesc despre propunerile Comisiei privind instrumentele financiare și uh, rolul de GECO și afaceri interne. În primul rând, regulamentul și mai clar programul pentru bunuri publice. Aici este inclusă migrația și finanțarea pentru migrație și azil. În ceea ce privește creșterea finanțării pentru azil și migrație, salutăm acest lucru, însă ne îngrijorează primul din cele patru obiective din programul tematic privind bunurile publice. Așa cum ne spunea colega mea, scopul este să promoveze o guvernanță a migrației și să asigure o mai bună gestiune a fluxurilor migratorii. E o formulare foarte vagă, după părerea noastră, care nu justifică menținerea acestei condiționalități pentru a avea acces la asistența pentru dezvoltare. Există riscul să fie folosite aceste fonduri în alte scopuri, pentru control la graniță sau pentru controlul migrației. De aceea îi cerem Parlamentului să se asigure că aceste fonduri pentru cooperare și dezvoltare vor fi întotdeauna folosite așa cum trebuie. Trebuie să existe o abordare care are în centru persoanele și nu securitatea. Acum, fondul pentru migrație și azil și fondul intern de la DG Afaceri Interne. Ambele fonduri au o dimensiune externă pentru a sprijini acțiuni în țările terțe sau cu țările terțe. Nu se intenționează aici sprijinirea unor acțiuni pentru dezvoltare aici. Deci nu e vorba de asistență pentru dezvoltare. De asemenea, includerea dimensiunii externe la ambele fonduri Uh, merită să fie salutată, însă e nevoie de o abordare generală când implementăm politicile acestea în afara Uniunii Europene. Și aici trebuie să existe acea coerență a politicilor de cooperare. Dimensiunea externă a fondurilor trebuie să țină cont de interesul și nevoile țărilor terțe, mai ales a celor în curs de dezvoltare. Și lucrurile nu stau deloc așa cu actualul proiect de regulament, ba chiar din contră. Regulamentul privind aceste două fonduri intenționează ca prin adunarea, prin colectarea de resurse statele membre să fie convinse să intervină. Însă nu se spune nimic de obiectivele de dezvoltare care ar trebui să fie considerate ca fiind în interesul comunitar. E o adevărată problemă și mă întreb cum putem asigura o complementaritate între finanțarea uh, de la afaceri interne și cea de la dezvoltare. Deci ne întrebăm dacă DG DEFCO și DG Afaceri Interne se gândesc la programe în care au prioritate drepturile migranților. Acestea ar trebui să fie promovate în Uniunea Europeană, dar și în țările de origine și de tranzit. Recomandăm o prevedere explicită, obligatorie, în ambele regulamente pentru cele două fonduri privind nevoia de a avea o consecvență și complementaritate între cele două fonduri. Dumneavoastră trebuie acum să vă asigurați că cele două comisii, LIBE și DEVE, vor coordona politicile în legătură cu aceste două regulamente. Vă mulțumesc! Mulțumim! O prezentare foarte consistentă foarte directă, ați prezentat foarte bine opiniile organizației Concord, ați uh, pus punctul pe ei și noi vă considerăm, bineînțeles, uh, reprezentanții contribuabilor. La urma urmei, suntem aleși pentru a reprezenta interesele contribuabilor europeni. Ceea ce ne-a spus dumneavoastră e foarte interesant, deosebit de important. Ne-ați spus să, ne, să fim fideli principiilor noastre uh, în ceea ce privește promovarea dezvoltării, însă să fim conștienți și de dificultățile economice actuale, de faptul că mulți sunt șomeri acum. Aceștia sunt banii europenilor, mai în vârstă. Trebuie să ne gândim la toate categoriile sociale, atât la cei nevoiași cât și la cei stăriți. Acum O rog pe doamna Spasia Papadopolo de la ECRE să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Reprezint Consiliul European de Refugiați. NGOs. E vorba de o asociație de 70 de ONG-uri din Europa, din Portugalia până la Azerbaijan și multe ONG-uri care se ocupă uh, de uh, fluxurile migratorii din întreaga lume. Uh, suntem aici uh, pentru că considerăm că uh, trebuie să scoatem în evidență chestiunea protecției uh, refugiaților și discutarea instrumentului specific, pentru că există un fond care le este dedicat. Aș dori să abordez trei aspecte. În primul rând, faptul că protecția refugiaților e inclusă în abordarea Comisiei, în comunicarea Comisiei, fluxurile de Uh, refugiați uh, în contextul provocărilor actuale, apoi legătura între instrumentele de asistență externă și instrumentul azil de la JAI și felul în care există o legătură sau suprapuneri în uh, ce privește chestiunea refugiaților din țările terțe și apoi implicarea ONG-urilor în ce privește cele două tipuri de fonduri. În ce privește primul aspect, am uh, uh, publicat uh, o comunicare pentru a vedea cum chestiunea refugiaților este abordată și observația principală este că abordarea globală în ce privește mobilitatea refugiaților e că există un cadru care se axează în primul rând pe migrația fluxurilor migratorii și tot mai mult acum pe mobilitate și că protecția refugiaților e bună venită în ce privește coordonarea și uh, coerența, însă pe de altă parte noi considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de mai mult curaj și să prezinte o adevărată politică a refugiaților care să îi protejeze uh, pe refugiații din întreaga lume și care să depășească prioritățile uh, de migrație. Și, de altfel, prin diversele instrumente se constată acest lucru. Există proiecte în domeniul asistenței umanitare uh, și acoperării externe care uh, vizează și refugiații. Însă, pe de altă parte, nu există suficientă coerență și nu există o uh, strategie foarte clară în ce privește obiectivele politice. Uh, în domeniul acestei uh, strategii. Deci noi am dorit ca Uniunea Europeană să ocupe locul care îi revine uh, pe plan internațional și să aibă o adevărată strategie la nivel global pentru refugiați și acest lucru uh, se reflectă și în felul în care instrumentele financiare acoperă chestiunea refugiaților. Problema nu e dacă avem suficiente fonduri. Există bani, există și proiecte care sunt finanțate, uh, care ajută această populație. Problema însă e dacă există o, un efort coerent pentru a promova uh, soluții la nivel global pentru a-i proteja pe uh, refugiați. Nu e vorba de o minoritate izolată, e vorba de milioane de persoane care beneficiază de pe urma acestor instrumente uh, de asistență externă. Dacă ne uităm uh, la care ar fi uh, provocările și care ar fi uh, prioritățile în ce privește azilul și migrația, se spune că se, uh, există câteva încercări de a crea o adevărată politică coerentă în ce privește migrația uh, uh, și e vorba de aceeași termeni care figurează în agenda privind migrația și refugiații. Însă noi am de dorit ca uh, protecția refugiaților să figureze cu celelalte instrumente, așa cum am spus, a spus și antevorbitoarea mea, ne-am dorit ca protecția refugiaților să figureze cu instrumentul european pentru protecția omului, cu alte instrumente de protecție și să avem o, uh, o politică de protecție a refugiaților mai coerentă și mai îndrăzneață. În ce privește legătura între cele două uh, fonduri, uh, așa cum a spus și antevorbitoarea mea, există un risc de suprapunere între uh, Ă, dimensiunea externă a ă, fondului privind azilanții și apoi ă, fondul privind refugiații. De exemplu, în ce privește capacitatea de capacitate pentru azil. Nu este foarte clar deocamdată dacă pe baza propunerilor unde se trage o linie între uh, ce se consideră, de exemplu, dezvoltare în ce privește capacity building pentru azil și nu. Nu știm uh, ce vor acoperi uh, programele de protecție regională din fondurile interne și nu știm ce bani vor proveni din fondul de, prote- de, de asistență externă. Deocamdată este neclar. Și nu e vorba doar de o problemă de clarificare, ci și de prioritizare. Jai are o abordare foarte eurocentrică care vizează mai ales uh, controlul migrației. Să ne asigurăm că nu vin uh, migranți în Europa. Ori instrumentele de asistență externă are o altă abordare, deci vine cu soluții mai ales la fața locului. Deci trebuie să dăm dovadă de consecvență cu obiectivele noastre uh, în legătură cu ce finanțăm. În acest context, uh, e nevoie de coerență între dimensiunea externă din fondurile interne și uh, instrumentele de asistență externă și am dorit ca în propunere să figureze o uh, dispoziție obligatorie pentru fondurile interne pentru a asigura o coerență cu instrumentele de dezvoltare pentru toate acțiunile care vizează dimensiunea externă, că e vorba de azil sau dimensiunea externă de, a migrației. Ce ne îngrijorează pe noi e că fondul cu privire la azilanți și de migrație acordă statelor membre posibilitatea de a derula acțiuni în, în țări terțe prin ă, programe naționale. E o noutate și pentru noi problemele sunt legate mai ales în a ne asigura că aceste acțiuni uh, respectă obiectivele de politică de dezvoltare ale Uniunii Europene, dar nu că reflectă doar interese politice bilaterale și că nu contravin uh, principiului uh, solidarității în cooperarea cu țările terțe. Mai există un punct care se numește asistență de urgență în uh, fondul pentru azil și migrație. E un uh, alt punct în care s-ar putea să existe suprapuneri. Uh, instrumentul umanitar pentru stabilitate conține în acest an dispoziții care în mod potențial ar putea să acopere nevoia de asistență de urgență. Și deci am, evita, am dorit să se evite suprapunerile. În fine, ce privește implicarea și rolul societății civile, în aceste instrumente, instrumentele geografice prevăd posibilitatea de a consulta donatorii și organizațiile internaționale și societatea civilă când se consideră necesar, ori instrumentul uh, tematic și uh, cu privire la asistența externă prevede că sunt obligați să uh, consulte societatea civilă și organizațiile internaționale. Cred că a doua formulare e binevenită și am dorit să recomandăm ca organizațiile societății civile și uh, organizațiile internaționale să fie implicate în uh, dezbateri, în consultare, înainte de programare, pentru că ele activează la fața locului, au contacte strânse cu migranții, cu refugiații. Uh, ele sunt cele care aduc uh, asistență, care îi ascultă pe migranți și pe azilanți și ele ar trebui să se asigure că programarea sau proiectele uh, țin cont de nevoile populației populației vizate. Mulțumesc, mulțumim pentru această prezentare. Din uh, partea celor trei experți am uh, rămas cu impresia că nu sunt foarte mulțumiți de coordonarea între felul în care ne coordonăm uh, activitatea și cred că avem multe de discutat. Filip. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest rzeczywiście bardzo ważny temat. Ja zgadzam się z tym, co... Mulțumesc domnule președinte. Acest subiect este unul într-adevăr cu adevărat uh, vital și sunt de acord cu reprezentanții organizației Concord, dar avea mai mult sens să vorbim mai întâi despre politici și după aceea despre instrumentele de finanțare. Însă, aici va trebui să săpăm mai mult, pentru că politica nu e suficientă. Uh, nu am avea decât să rămânem la vechea dezbatere legată de câți migranți pot intra într-un anume stat. În Elveția, de exemplu, se știe și de unde trebuie să vină migranții respectivi. Ideea aici este că uh, baza de analiză este primul venit, primul servit. Uh, Până la urmă, cu toții sunt migranți, dar cei care au ajuns primi într-un anume loc uh, au dreptul să decidă cine mai vine, cine li se mai alătură după aceea. După cum ar spune domnul președinte, e vorba aici de contribuabili. Discuția aceasta nu numai că e una foarte actuală, este și foarte dificilă, pentru că Multe state membre consideră că ar putea să spună cetățenilor cine este un migrant legal și cine nu. Și probabil că uh, nu le-ar conveni să renunțe la acest drept. Sunt dispuse să discute despre drepturile omului până la loc comanda, dar uh, cât timp uh, Ă, asta cât timp se păstrează principiul că orice stat membru poate să decide cine este prezent în mod legal sau în mod ilegal pe teritoriul său. Și cât timp rămâne acest principiu, de fapt, problemele nu se pot rezolva. Tot ce putem face este să facem presiune asupra acelor state membre ca să analizeze problema migrației într-un mod mai cuprinzător. Pentru că a existat o perioadă în istorie când migrația era de fapt dorită, iar acum este considerată o problemă. Dar nu a fost mereu așa. Întrebarea este dacă putem uh, inversa această percepție negativă asupra migrației și să o transformăm în ceva pozitiv. Filip, Mulțumesc, Filip, pentru aceste cuvinte foarte interesante. Am să rog pe Ricardo acum să ia cuvântul. președinte. În primul lugar, Mulțumesc. În primul rând, le mulțumesc celor trei invitate. Dumneavoastră ne-ați adus multe informații utile. Și știți care este situația actuală. Nu vorbim doar de pozirea granițelor externe, vorbim chiar și de frontierele interne mai nou. Mi se pare că ne pierdem cumva punctele de referință, am uitat ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în Europa în 1870, în 1920. De aici, din Europa, oamenii au emigrat peste tot în lume. Noi suntem un continent care a generat foarte mulți emigranți până cam anul 1920 și după aceea am avut uh, războaiele, am avut taberele de refugiați și să nu uităm că în Balcani a existat un conflict uh, nu cu foarte mult timp în urmă, deci ar trebui să ne gândim tot timpul la cine suntem și ce am făcut. Se dă impresia că noi niciodată nu am emigrat. E bine, europenii sunt cei care au emigrat cel mai mult de-a lungul timpului. Eu sunt de acord cu ce s-a spus, cu faptul că ar fi foarte utilă cooperarea între țările din Sud ar trebui fi un, ar putea fi un element asupra căruia am putea lucra mai mult noi în Uniunea Europeană. De asemenea, crearea de grupuri stabile în delegațiile noastre parlamentare e o idee bună care să se ocupe de migrație. Există, de exemplu, un grup stabil în uh, Eurolat, în care deputați din diferite parlamente din America Latină, și deputați din Parlamentul European se întâlnesc, ajung la acorduri în legătură cu migrația și e foarte bine să avem o astfel de poziție comună pe care să o accepte majoritatea deputaților. Eu cred că am putea face mult mai multe uh, în această direcție și la următorul punct uh, Thais va vorbi despre instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Să ne gândim că aceste fonduri ar trebui să ajute la eradicarea cauzelor principale ale sărăciei. Să nu fie folosite neapărat pentru a lupta împotriva uh, lipsei de securitate. E drept, nu pornim de la zero, avem deja multe probleme cărora trebuie să le facem față. Și pentru a încheia, vreau să vă spun că sunt de acord cu ultima vorbitoare. E important să ascultăm societatea civilă, toate asociațiile care lucrează pe teren, atât în taberele de refugiați, cât și în domeniul uh, imigrației. Deci e important să avem uh, informațiile dumneavoastră pentru a ști într-adevăr ce se întâmplă pe teren. Mulțumesc, Ricardo. Augustin acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit pentru faptul că ați avut divăcia de a pune pe ordinea de zi o chestiune atât de importantă. O primă recomandare acum. Cred că ar fi fost și mai bine să avem o reuniune comună între comisiile LIBE și DEVE pentru a discuta despre această chestiune. De ce? Deoarece colegii de la Comisia pentru Libertăți Civile au o mare experiență în domeniul imigrației și ei au o doctrină prestabilită. De exemplu, la LIBE niciodată nu putem folosi expresia ilegal pentru a ne referi la anumite feluri de imigrație. Tot timpul spunem imigrație clandestină sau nereglementată, dar niciodată ilegală. În al doilea rând, migrația e identificată în 5 sau 6 domenii. Domeniul imigrației uh, nereglementate, clandestine, azilul, protecția internațională sau protecția subsidiară, um, returnările, returnările și dezvoltarea. Și când discutam și cu doamna Ashton, am spus cât de greșit e să folosim fondurile pentru dezvoltare, așa cum spunea Bladin, pentru a lupta împotriva imigrației uh, clandestine. Pe de altă parte, trebuie să știți că există patru fonduri specifice în perspectivele financiare care vor fi încheiate, și anume fondul pentru integrare, pentru refugiați, pentru azil și fondul pentru controlul la frontierele externe. Deci sunt niște fonduri cu uh, niște scopuri specifice și nu trebuie să le confundăm cu fondurile pentru dezvoltare sau cu asistența pentru dezvoltare. Asta în niciun caz. Și vreau să închei acest comentariu, domnule președinte, referindu-mă la o zonă specifică din această lume care va fi tratată aici și aici veți și vota. Mă refer, bineînțeles, la America Latină. America Latină și dezvoltarea. Vreau să știți că săptămâna viitoare la Hamburg vom avea o reuniune a Eurolat pentru a discuta, printre altele, despre ceva foarte important care vă interesează pe dumneavoastră, membrii Comisiei DV. Îi vom spune doamnei uh, Benita Ferrero-Valner, fosta comisar, președinta Fundației America Latină Caraib. Deci îi vom spune că prin angajamentul uh, Parlamentul European ar trebui să înființeze un observator pentru migrație. De ce? Deoarece ar trebui să avem niște date mult mai științifice, mai precise în legătură cu fenomenele migratorii de pe ambele țărmuri ale Atlanticului. De aceea, domnule președinte, invit și Comisia DEVE să se alăture acestei inițiative atât de importantă pentru a cunoaște mult mai precis fenomenul migrației și să știm ce se întâmplă aici și în America. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Mulțumesc, Augustin, pentru comentarii. Ideea ta de a avea o întâlnire comună între Deve și Libe e foarte bună. Vom discuta despre asta la reuniunea coordonatorilor. Va fi uh, un punct uh, de care se va ocupa secretariatul. Îți mulțumim pentru sugestie și ca un migrant uh, legal, pot să vă spun că această discuție mă interesează foarte mult, această discuție în curs în legătură cu modul în care putem aborda această chestiune deosebit de delicată. Acum, Ivo, uh, poți lua cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu e vorba doar de faptul pe care ni l-au amintit mulți antevorbitori, și anume că suntem cu toții migranți. Cred că nimeni din această sală nu are părinți, bunici sau alți strămoși care să nu fi migrat la un moment dat. Cred că trebuie, într-adevăr, să revenim asupra acestui fapt cu mai multă deschidere față de includere, decât să vorbim despre cum vom controla noi fluxurile de migranți. Mai bine am reveni la dimensiunea culturală, să vedem un pic cine suntem, de unde venim și cum ne putem înțelege unii pe alții cu culturile noastre diferite și modul nostru de viață, pentru că uh, astfel, fia, numai astfel poate viața să devină mai bună și numai astfel putem să dăm mai multă speranță noilor generații. Mă bucur foarte mult că uh, avem alături de noi reprezentanții societății civile astăzi. Ne încurajează și sperăm să încurajăm și noi pe ei. Lucrând la acest domeniu foarte, foarte delicat. Eforturile dumneavoastră ar trebui să fie apreciate mult mai mult uh, și să fie evaluate altfel decât să se calculeze proporția din PIB sau suma totală pe care o dăm pentru a avea uh, anumite fluxuri migratorii și anumite tendințe și pentru a le ține sub control. Aș dori să mă refer aici la încă o necesitate, încă o nevoie. Și anume, e foarte bună inițiativa de a aborda această chestiune din diferite puncte de vedere în Parlamentul nostru. Eu cred cu siguranță că trebuie să uh, o considerăm și ca pe un subiect de politică externă. Și de asemenea trebuie să vorbim despre cum putem uh, analiza această problemă împreună cu Comisia AFET odată. Pentru că există fluxuri migratorii provocate de schimbări climatice și de alte motive naturale neprovocate de om, dar există și fluxuri migratorii provocate de om și persoane uh, care au nevoie de ajutor. Cred că este absolut necesar să privim legătura aceasta dintre nevoile migranților și uh, ale persoanelor care solicită azil și să le legăm de faptul că comunitatea internațională este înceată și ineficientă atunci când încearcă să rezolve problemele. Nu e normal să acceptăm faptul că există sute de mii de refugiați în taberele de refugiați care petrec acolo zeci de ani și generează un nou tip, un nou flux migratoriu. Pentru, știți că s-a migrat în taberele de refugiați din Palestina, însă generația tânără s-a născut acolo sunt persoane care nu uh, vorbesc despre viitor în același fel uh, cu părinții lor. Sunt tineri care trăiesc într-o lume globalizată și care au posibilitatea să facă parte din lumea globalizată, însă noi nu integrăm. Nu trebuie acum neapărat ca un migrant să uh, lucreze cu cârca în Germania ca să obțină uh, bani cât să supraviețuiască. Migranții pot face și munci mai sofisticate la fața locului. Deci, nu putem să ne mulțumim doar cu faptul că suntem cel mai mare furnizor de ajutor umanitar în lume, noi, Uniunea Europeană ci ar fi bine să investim mai mult în asistență pentru dezvoltare și în, într-un tip de ajutor care să uh, permită mai multe celor din taberele de refugiați și migranților să li se dea posibilitatea să lucreze acolo unde sunt. Să ajungă la o situație economică uh, corectă. Și în încheiere aș vrea să spun că acest subiect se află de foarte mult timp pe ordinea de zi. Și nu ar trebui să vorbim doar despre migranți atunci când uh, în anumite state apar noi partide politice cu agende bizare și când acestea ajung la putere, și cresc uh, tendințele de intoleranță față de migranți și față de persoanele care provin din alte culturi. Ar trebui să ne modernizăm abordarea față de această chestiune. Și, în primul rând, ar trebui să vorbim mai mult despre ea. Nu doar atunci când uh, discutăm despre tineri care se ocupă de aceste probleme, ci și pentru a răspunde problemelor celor mai grave din lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am, s-a vorbit despre AFET Am văzut că avem aici un reprezentant uh, de specialitate și aș vrea să-mi spuneți dacă altcineva dorește să ia cuvântul și aș vrea să o rog pe doamna Helena Bogada din partea comisiei să ia cuvântul pentru câteva minute. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, legătură cu principala problemă, aceasta ar fi obiectivele și delimitarea între diferitele instrumente propuse. Și în legătură cu acest lucru, aș dori să vă amintesc că avem un mandat clar în domeniul politicii pentru dezvoltare. Noțiunea de migrație pentru dezvoltare este reluată în GAM și este de asemenea reluată și în Agenda for Change, care reprezintă cadrul politic al politicii pentru dezvoltare și al acțiunilor noastre referitoare la instrumentele financiare din capitolul 4. Și în această Agenda for Change se spune clar că trebuie încurajate politicile care facilitează mobilitatea regională de muncă și se spune de asemenea că în legătură cu uh, dezvoltarea și migrația, Uniunea Europeană trebuie să ajute statele în curs de dezvoltare să-și consolideze politicile, capacitățile în domeniul politicii de migrație pentru a maximiza impactul de dezvoltare ale acestei mobilități sporite la nivel regional și global. Acest lucru înseamnă că instrumentele noastre, oricare ar fi, au drept obiectiv să lucreze la legătura dintre migrație pentru dezvoltare, pentru a ajuta dezvoltarea în statele partenere și uh, Uh, a garanta o coerență între GAM cu pilonul său de migrație și dezvoltare și Agenda for Change, care definește cadrul nostru de cooperare pentru dezvoltare. E un subiect important și asta am vrut să uh, se și reflecte în cele patru obiective și cele patru priorități uh, prezentate în programul tematic. Atunci când discutăm despre migrație și despre guvernanța migrației, de exemplu, Dorim să mergem dincolo de chestiunile de gestionare cantitativă a fluxurilor și să ne ocupăm de o adevărată guvernanță, pentru că foarte multe state din lume nu au ținut cont de uh, influența migrației asupra economiei lor, fie că e vorba de state de emigrare, fie că e vorba de state de imigrare, uh, ale căror sectoare economice depind foarte mult de migrație. Mă gândesc la agricultura din Cotivor, de exemplu, sau la Libia care are mari probleme legate de migrația economică acum. Și uh, în această situație trebuie să lucrăm mai mult, să ajutăm statele să înțeleagă mai bine și să ținem cont mai bine de uh, contribuția aspectelor migratorii la propria lor dezvoltare. Asta în cadrul mai general, în ceea ce privește delimitarea între diferitele instrumente. Cred că există un risc, într-adevăr, poate să existe o percepție, dar totul va depinde de cum anume definim criteriile de eligibilitate. Și menținem faptul că migrația și dezvoltarea sunt instrumentele de uh, ajutor extern care reprezintă principala sursă de finanțare. În uh, relația cu statele terțe, instrumentul uh, DigiHome are propriile sale obiective, însă este un instrument care nu va înlocui, nu va dubla, ci va completa ceea ce se face prin instrumentele prioritare ale cooperării pentru dezvoltare. Instrumentul propus de DigiHome are o logică de continuitate teritorială, sprijinind, de exemplu, acțiuni care încep în Uniunea Europeană și trebuie continuate într-un stat terț. De fapt, tot ce ține de returnare, reintegrare sau, de exemplu, de sprijinirea formării înainte de o imigrație legală și acceptată către Uniunea Europeană. Pentru a crea o coerență cu cooperarea pentru dezvoltare, am identificat trei tipuri de acțiune acțiuni legate de readmisia migranților ilegali și returnarea voluntară, acțiunile din cadrul Parteneriatului pentru Mobilitate și uh, sprijinul pentru relocalizarea acestor persoane către Uniunea Europeană. De fapt, în mare avem patru criterii pentru a uh, defini instrumentul DG Home. E vorba de acțiuni care nu sunt orientate spre dezvoltare, ci mai degrabă spre uh, prelungirea politicilor migratorii europene spre exteriorul Uniunii Europene. E vorba de continuitate teritorială, în esență pentru un obiectiv de parteneriat. În esență, pe termen scurt, poate pe termen mediu pentru anumite tipuri de acțiuni și, în esență, în interesul Uniunii Europene corespunzând uh, obiectivelor de acțiune externă prioritare și strategiile definite împreună cu Serviciul de Acțiune Externă pentru fiecare regiune vizată. Dacă ținem cont de acest tip de criterii și dacă analizăm cadrul care stabilește obiectivele noastre pentru dezvoltare, constatăm că nu există aici o suprapunere, ci o complementaritate și uh, eventual niște acțiuni comune, cum sunt parteneriatele de mobilitate pe care le putem crea folosind uh, instrumentele GAM și instrumentele DigiHome și instrumentele AFCO în același timp și mă scuzați dacă am vorbit prea mult, mă opresc aici. Mulțumesc, îmi pare rău că v-am întrerupt, dar nu mai avem prea mult timp. Însă aș vrea să vă întreb dacă în evaluările dumneavoastră ați ținut cont uh, și de valoarea banilor trimiși acasă de migranți? Atunci când analizați impactul asupra statelor respective? Da, atunci când m-am referit, de exemplu, la uh, efectul economic asupra dezvoltării anumitor state, mă referam la Tajikistan, în care 50% din PIB depinde de uh, acești bani trimiși înapoi. La Filipine 13%, la Moldova 30%. Deci aceste state care depind de banii trimiși de migranți, adică de remittances, nu pot beneficia de politica de dezvoltare dacă noi nu ținem cont de această dimensiune. Însă state cum, uh, sunt, cum este Filipine consideră că costul de a-și transforma politica pentru o uh, migrație încadrată ar avea mai puține beneficii pe termen mediu și lung și că uh, acești bani trimiși înapoi uh, nu permit o evoluție uh, corectă pe planul globalizării, pentru că rămân acasă familii Uh, destrămate copii, sunt copii care rămân fără părinți și așa mai departe. Deci, uh, ei încearcă să-și reevalueze modelul economic pentru a contracara aceste efecte negative. Acum ne-am îndepărtat foarte mult de aspectele tradiționale de gestiune a uh, fluxurilor migratorii în mod tradițional. În cadrul GAM există un staff working paper axat pe migrație pentru dezvoltare și la finele acestui document se găsește un alineat care introduce necesitatea de a merge mai departe în domeniul migrării și dezvoltării, tocmai pentru a se uh, lucra la efectul economic al migrației asupra dezvoltării și uh, acest aspect este cel pe care noi dorim să-l aprofundăm cu instrumentele propuse în diferitele perspective. Vă mulțumesc pentru răspuns. Poate atunci când uh, vom organiza o întâlnire împreună cu Comisia Libe, vom putea discuta acest subiect uh, pe deplin. Pentru că, din perspectiva mea, este un subiect nou și există și un cost pentru acești bani trimiși acasă. Bun, nu pot da cuvântul cui doream, pentru că nu mai avem timp. Atunci aș reveni la experți. Îmi pare rău, Carlos, nu prea mai avem timp, deci un minut, te rog. Yes, thank you. Well, I'll try and... Uh, Mulțumesc, voi încerca într-un minut. Sunt Carlos Cardao de la GG Home. Trebuie să vă spun că noi încercăm, bineînțeles, să evităm orice suprapuneri deci nu vrem să existe eforturi duble față de ceea ce există deja. Avem deja niște instrumente, însă ne-am dat seama că acestea nu sunt cele mai potrivite pentru a face față nevoilor și intereselor din politica comunitară internă. Știu că au mai existat discuții aici la comisia dumneavoastră pe această temă. S-a spus că programul tematic nu poate fi folosit pentru a sprijini acțiuni de implementare a acordurilor de readmisie. Deci ne-am dat seama că acest instrument nu era cel mai potrivit și că nu acesta era principalul obiectiv al programului tematic. De aceea am propus introducerea acestei dimensiuni externe care slujește intereselor noastre aici banii ar putea fi folosiți, de exemplu, pentru readmisie. Așa cum spunea doamna Bogart am reușit să găsim linia de demarcare. Și încercăm să vedem cum putem coordona lucrurile fie la nivel comunitar, fie la nivel național. Deci riscul de suprapunere e foarte, foarte scăzut. Și atunci când ajungem la identificarea unor acțiuni concrete, acest risc de suprapunere practic e inexistent. Cele trei invitate au auzit care sunt uh, părerile membrilor acestei comisii, precum și uh, părerile reprezentanților Comisiei Europene, deci vă rog să interveniți cât mai repede. Vă mulțumesc. Un vorbitor spunea că migrația e percepută ca un fenomen negativ. Poate pe agenda politică a statelor membre, însă, în general, migrația e percepută ca ceva bun, e cea mai bună strategie de reducere a sărăciei la nivel personal. Deci de ce atunci mulți văd migrația ca un fenomen negativ și că ar fi vina migranților și că prezența lor pe solul Uniunii Europene ar fi negativă? Ei bine, Asta are de-a face cu provocările la adresa competitivității europene, cum ne reglementăm piața muncii, cum ne reformăm sistemele de asigurări sociale. Despre asta e vorba. Să ne punem întrebarea dacă societățile noastre europene sunt într-adevăr inclusive și tolerante, dacă le permit persoanele, persoanelor să-și folosească la maximum capacitățile și talentul. Deci vedem că această percepție negativă se extinde și în cadrul politicii de dezvoltare și a obiectivelor din aceasta. Aceasta ar trebui să, aceasta a ajuns să fie folosită pentru a elimina cauzele migrației, ceea ce uneori e bine, însă nu ar trebui să credem că prin aceste politici de dezvoltare vom opri migrația. Poate că vor migra oameni diferiți, deoarece e destul de costisitor să emigrezi, însă se va întâmpla în continuare. Și referitor la competitivitate, poate că acești oameni vor alege o altă destinație mai primitoare. Și aici vorbim de extinderea politicilor de migrație, mă gândesc aici la relocare, la politicile de returnare și mă întreb dacă asta e calea cea mai bună. mulțumesc că ne-ați dat din nou cuvântul. Aș vrea să pun mai mult accentul pe coerența polițiilor pentru dezvoltare. E un instrument pe care îl aveți la dispoziție pentru a lua decizia cea mai bună. Și dincolo de un instrument, e o obligație care se aplică DG Home, la DG Home, care se aplică deciziilor care trebuie luate, în ceea ce privește dimensiunea externă a politicii de migrație. Deci când vorbim de criteriile pentru a defini ce anume poate fi finanțat cu ce, indiferent de natura acestor criterii, dezvoltarea e totuși un criteriu. Și aceste decizii trebuie să fie coerente în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare. Nu trebuie să facă rău dezvoltării. Asta nu e negociabilă. Pur și simplu lucrurile stau așa și țin să mă refer și la drepturile omului aici, deoarece există o legătură între politica de dezvoltare și drepturile omului. Și drepturile omului sunt o obligație clară. Și de aceea nimeni nu are cum să fie ilegal, deci de aceea nu se poate vorbi de migranți ilegali. Ideea este să se facă legătura între cele două elemente și să evităm să vorbim de drepturi uh, ale omului în cadrul uh, politicii de dezvoltare. Și prin această coerență reușim să avem aceste îngrijorări în celelalte dimensiuni, în celelalte domenii. Eu salut inițiativa dumneavoastră de a avea un dialog intern cu Comisia pentru Libertăți Civile, chiar și cu cei de la AFET. Cred că acționați în spiritul acestei coerențe a politicilor pentru dezvoltare și vă felicit pentru asta. Vă mulțumesc! Mă bucur să aud lămuriri în legătură cu ce anume e finanțat din fonduri interne și ce e finanțat din fonduri pentru asistență externă. Parteneriatele pentru, mobil, pentru mobilitate și relocările. Ne-am dorit de asemenea ca la următoarele planuri de acțiune și în următoarele lucrări să se să se facă tot posibilul pentru a crește vizibilitatea în țările terțe în legătură cu drepturile omului. Acum totul este perceput din prisma gestionării fluxurilor migratorii și parcă nici măcar nu se știe câți bani cheltuie Uniunea Europeană pentru a colabora cu țări terțe, pentru a sprijini migranții, pentru a-i ajuta pe refugiați și pentru a-i proteja. Despre asta nu se prea știe. Și mai ales în țările europene în care discursul xenofob și rasist e, e atât de în creștere, deci o astfel de informare a populației ar fi foarte utilă. Vă mulțumesc! nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, însă eu mă simt foarte frustrat de faptul că nu avem timp să discutăm despre toate aspectele care au uh, apărut de-a lungul discuției de astăzi. Poate că ar trebui să avem audiere la un moment dat pe această temă, să îi întrebăm pe colegi ce cred în legătură cu asta. Vă mulțumesc! Now we come to something very, very... Acum ajungem la ceva foarte important. Instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. E un al doilea schimb de opinii cu pe marginea propunerii comisiei privind acest instrument. În februarie am avut o primă discuție pe baza unui studiu în legătură cu actualul instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și cu alte instrumente. De atunci Grupul de lucru pe marginea acestui instrument s-a întâlnit de două ori pentru a discuta despre propunerea comisiei. S-a discutat despre această temă și la alte comisii care se ocupă de acest instrument, mai ales la FED, care este Comisia de Fond pentru Regulamentul Comun de Punere în Aplicare. Acum avem ocazia de a avea un schimb de opinii mai profund pe, baza, pe marginea acestui instrument și să avem informații suplimentare de la comisie de la SAE, precum și informații în legătură cu ce se întâmplă la Consiliu. Întâi voi da cuvântul raportorului, după care raportorilor din umbră și celorlalți membri. Domnul Tis Berman este raportorul la acest dosar atât de important. Vă mulțumesc! E un al doilea schimb de opinii. Mă voi exprima în engleză, deoarece notițele sunt în engleză și mulți înțeleg această limbă. <laughs> Nu că aș vorbi cumva engleza din Irlanda. Aceste discuții au loc într-un context foarte dificil pentru politicile pentru dezvoltare, în general. Există niște atacuri dure la adresa principiilor uh, asistenței pentru dezvoltare, dar chiar și sprijinul uh, public, deși existent, uh, e în scădere în mai multe state membre. Dacă reduci bugetul pentru dezvoltare, economisești bani la bugetul național, deci există o mare tentație. Din păcate, guvernul olandez a căzut ieri. Reducere drastică de 1 miliard sau de 750 de milioane de euro va fi evitată pentru următoarele luni. Nu știm exact ce se va întâmpla, să nu sunt nici prea optimist. Deci contextul politic și financiar e foarte dificil și um, la bugetul comunitar rămâne de văzut dacă bugetul propus pentru acest instrument va fi într-adevăr de 23.000 de milioane de euro sau nu. Deci vom vedea ce se va întâmpla la negocierile privind cadrul financiar multianual. Poate că suma va fi redusă. Și chiar dacă Uniunea Europeană e principalul donator, nu știu dacă se dorește să rămânem la fel. În ceea ce privește alte continente, lucrurile stau mai bine. Dezvoltare, democratizare, creștere economică. Însă, aceste evoluții importante au loc într-un context de inegalități sociale marcate și în care există și amenințări, cum ar fi schimbarea climatică, ce afectează milioane de agricultori și nu numai. Deci vă spuneam, contextul politic nu e ușor, iar în același timp lumea în curs de dezvoltare e cu ochii pe noi, iar răspunderea noastră e majoră. Eu aș spune că ne confruntăm cu mari uh, provocări. Uniunea Europeană va trebui să-și conecteze mult mai bine valorile la, și interesele față de politicile pe care le avem ar trebui să includem principiul de creștere inclusivă în politicile noastre de dezvoltare. Deoarece dacă vrem ca așa ceva să se întâmple, trebuie să se întâmple cu bani publici, cu uh, instrumente publice. Acești bani trebuie să-i ajute pe cei mai vulnerabili care întâmpină greutăți în a se integra în acest proces de creștere economică. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol unic de a sprijini democrația, drepturile omului, schimbările societale în uh, țările în curs de dezvoltare și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, să nu uităm că în termen de 10 ani am putea ajunge la un nivel de securitate alimentară, să va fi greu, mai ales în contextul schimbărilor climatice și mai ales că uh, suprafețele de teren arabil sunt în scădere, mai ales în zonele tropicale și subtropicale din țările în curs de dezvoltare. Câteva lucruri pe care aș vrea să le discutăm și îmi cer scuze interpreților pentru engleza mea, care nu e extraordinară, deci îmi cer scuze pentru eventuale greșeli pe care le fac. plus valoarea ajutorului comunitar. De mai multe ori am spus că acest instrument de cooperare pentru dezvoltare ar trebui să fie calea de a maximiza potențialul Uniunii Europene. cum putem fi ceva mai mult decât un al 28-lea donator. Uniunea Europeană poate fi mai mult, de să nu uităm de ponderea politică a Uniunii Europene, care înglobează ponderea politică a celor 27 de state membre. Această putere politică ar trebui să se exercite pentru a putea impune abordarea noastră în ceea ce privește obținerea democrației, a drepturilor omului și trebuie să vă spun că noi va trebui să fim apărătorii celor vulnerabili, a celor care suferă de pe urma inegalităților sociale. De aceea aș vrea să vă sugerez integrarea conceptului de abordare din prisma drepturilor omului în dezvoltare. Astfel, ne-am aduce clar contribuția, am lăsat clar o amprentă comunitară a activităților noastre. Și trebuie să ne asigurăm că această dimensiune politică a drepturilor omului este luată în serios în toate programele de uh, asistență. Și nu ne putem restrânge aici doar la câteva domenii specializate. O plus valoare potențială, mă gândesc aici la comisie, vine din coordonarea dintre statele membre. Deci Uniunea Europeană ar trebui să coordoneze mai mult activitățile iar uh, revizuirea Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare de la OCD în 2007 sugera asta. Și când vom avea următoarea revizuire a acestui Comitet de Asistență pentru Dezvoltare, va trebui să, să arătăm același lucru, că statele membre vorbesc despre coordonare, o salută, însă nu le place să fie coordonate de altcineva. Acum, un alt element, diferențierea. Bineînțeles, există nenumărate motive de a ne reorienta eforturile către cei care au cea mai mare nevoie. Deci e vorba de țări cu venituri medii sau peste medii care vor primi mai puține fonduri. Asta e o consecință logică. Însă diferențierea din această propunere privind instrumentul de cooperare pentru dezvoltare e oarecum uh, prea brută, să zic așa. Deci, pe de o parte, țările care nu mai sunt eligibile nu ar fi eligibile pe baza unui criteriu, și anume PIB-ul. Și vă puteți gândi la alte criterii, cum ar fi indicele de dezvoltare umană, care reprezintă o modalitate mult mai complexă de a privi dezvoltarea și sărăcia. E o, un indice mult mai rafinat decât PIB-ul. În al doilea rând, o reducere de la 100 la 0. Eu cred că ar trebui să existe o abordare treptată, însoțită de un dialog politic uh, foarte puternic cu autoritățile locale, naționale sau regionale. Iar diferențierea nu înseamnă că toate programele de asistență în țări precum India, China sau Brazilia – se vor opri, nu? Și programele tematice, programele geografice se opresc, dar cele tematice continuă. Și, în al treilea rând, dacă îmi permiteți, din motive de timp, aș vrea să mă refer la schimbarea climatică. Comisia propune niște ținte ambițioase aici în ceea ce privește finanțarea pentru combaterea schimbării climatice. Și e logic să integrăm măsurile de schimbare climatică în politicile de dezvoltare, Însă, în propunerea privind instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, autoritățile eligibile care ar putea beneficia de asistența pentru dezvoltare. În Parlamentul European se crede că finanțarea pentru schimbarea climatică ar trebui să fie suplimentară, însă trebuie să vedem în acest raport privind instrumentul de cooperare pentru dezvoltare cum putem combina avizul nostru privind adiționalitatea cu necesitatea de a integra uh, măsurile privind schimbarea uh, climatică. Acum, dimensiunea socială, serviciile sociale. Aici s-a insistat mult mai ales pe îngrijirile de bază. Am crescut o alocare am crescut alocarea cu 23%, însă acești bani nu apar din senin. La summitul social din Copenhaga din 1995 s-a luat un angajament internațional și chiar acum finanțarea pentru sănătate și educație e crucială pentru a atinge obiectivele de dezvoltare. În ceea ce vrește propunerea pentru acest instrument și în agenda pentru schimbare, Comisia propune o alocare de 20%, care face legătură cu un concept mai vag, mult mai vag decât sănătate și educație, și anume conceptul de incluziune socială și dezvoltare. Deși înțeleg că se dorește mai multă flexibilitate la comisie și eu aș vrea să existe mai multă flexibilitate ca politician, uh, eu cred că ar trebui să fim mai preciși când alocăm acești bani pentru a putea trage la răspundere pe cei care primesc fondurile. Să vorbim aici de servicii sociale de bază mai degrabă decât de mm, incluziune socială și dezvoltare umană. În al cincilea punct, spuneam că multe țări în curs de dezvoltare se, dezvolt, se cresc foarte rapid. Dacă politicile pentru dezvoltare pot fi benefice, nu subvențiile, banii dați degeaba vor fi hotărători, ci mai degrabă împrumuturile acordate uh, întreprinzătorilor care își vor găsi astfel un loc în economie. Al șaselea rând, tocmai vorbim despre azil și imigrație. Am avut această discuție, eu salut sugestiile care tocmai au fost făcute. În al șaptelea rând, în propunerea comisiei nu s-a modificat nimic în text în ceea ce privește legătura dintre reabilitare, fonduri umanitare. Aici se face practic copy-paste de la textul, din textul actualului instrument și au existat plângeri în legătură cu modul în care pe teren acțiunile umanitare uh, fac legătura cu politica de dezvoltare. E ce vorba de procedurile de deblocare a fondurilor, e vorba de legătura dintre protagoniștii pentru dezvoltare și cei din domeniul umanitar, uh, E vorba de faptul că procedurile ar trebui elaborate în așa fel încât să se potrivească foarte bine, pentru ca banii să poată fi deblocați rapid, mai ales în situație de urgență. Încă câteva lucruri. Programul panafrican. Există o propunere de un miliard pentru acest program panafrican Nu e rău să ai un miliard de euro pentru a finanța eforturile din strategia comunitară privind Africa. Asta și aici obiectivele sunt cam vagi. Ar trebui să discutăm mai mult în legătură cu ce înseamnă acest program panafrican. Parlamentele acum. Au loc multe discuții în uh, cadrul societății civile, există programe tematice foarte bune, însă ca politician ales mi-ar fi plăcut mult să fie recunoscut mult mai mult rolul parlamentelor. Iar noi, Parlamentul European, putem într-adevăr juca un rol pentru a crește capacitatea parlamentelor de a trage la socoteală propriile guverne și de a oglindi și prezenta părerile opiniei publice. Nu trebuie să adaug mai mult. Acum, coerența din politicile pentru dezvoltare. Definiția e <laughs> tocmai pe dos. Politicile pentru dezvoltare trebuie să fie coerențe cu alte politici de, de dezvoltare. Nu prin asta se... Nu asta se înțelege prin uh, coerența politicilor pentru dezvoltare. Nu aici uh, coerența trebuie să fie, să existe față de reducerea nivelului de sărăcie. Și în ultimul rând, dragi colegi, vă rog din inimă să nu veniți cu multe amendamente privind detaliile. Nu am vrea ca acest uh, raport să ajungă să fie împopoțonat cu tot felul de amendamente, deci vă rog să vă limitați și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Tais, pentru munca excelentă pe care o faceți. Vă mulțumesc pentru accentul pe care l-ați pus pe drepturile omului. Acesta ar trebui să fie vectorul nostru în ceea ce privește politica pentru dezvoltare. Așa ar trebui să ne folosim puterea noastră de influențare. Gay Mitchell acum, raportor din umbră din partea grupului PP, aveți cuvântul. Și fostul raportor la acest instrument de cooperare pentru dezvoltare. Thank you, Chairman. Intervenție în irlandeză. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și tis. Aș dori să spun câteva cuvinte. O să dau dovadă de spirit de compromis și o să mă exprim în limba engleză. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Tais pentru tot ce a făcut Cred că există un acord general, respectiv faptul că majoritatea Parlamentului sprijină acest uh, raport și trebuie să fim uh, atenți, uh, să vedem cum abordăm acest text, așa cum spunea Tai, să, să nu îl transformăm într-un pom de Crăciun, să venim cu prea multe intervenții și să îl împopoțănăm. Dar trebuie să ne asigurăm și că vocea Parlamentului este auzită, pentru că, ca întotdeauna, obiectivul celorlalți este să ne dezbine Există domenii pe care nu suntem întru totul de acord dar uh, din fericire ne-am dat seama că avem mai multe puncte pe care suntem de acord. Deci vom uh, încerca să obținem cât mai bun uh, instrument de cooperare pentru dezvoltare. Eu cred că ar trebui să fie foarte exact, trebuie să existe transparență și responsabilitate. Așa cum a spus și domnule președinte, am fost raportor pentru ICD1, am avut multe probleme de negociere pentru că nu am putut fi de acord cu toate detaliile, dar încă nu știu dacă am ajuns la obiectivul de 20% uh, pentru educație. Ce am obținut? I think this should be central when they're asking that we renew e foarte important. Trebuie să știm acum că vorbim de, uh, de renoirea acestui uh, instrument de cooperare, trebuie să știm foarte clar care sunt cifrele. În legătură cu ce a spus TIS, trecem prin momente dificile, noi statele membre, în condițiile în care Uh, venitul național brut uh, uh, se prăbușește, credem că banii aceștia 0,7% pentru ICD nu trebuie să scadă și că trebuie să menținem acest prag. Dar putem să ne atingem obiectivul dacă explicăm celor din statele membre ce funcționează cu adevărat, ce dă rezultate în această lume a dezvoltării. Pentru că răspunsul imediat va fi, nu are rost să irosim, să aruncăm și mai mulți bani bani. Haideți să spunem oamenilor ce funcționează, ce a mers. Și încă o dată aș dori să rog comisia noastră să vină înainte. Uh, am aflat uh, ce a făcut Bill Gates uh, cu banii lui. Haideți să vedem din partea Comisiei care sunt rezultatele concrete, care sunt realizările noastre, ce am reușit, unde am reușit să ajungem cu primul ICD. O altă temă care este foarte importantă și care trebuie să fie luată în considerare. TIS a vorbit de uh, granturi și de uh, împrumuturi și a vorbit și de miliardul uh, panafrican. În general e foarte bine. Uh, să vedem ce putem face cu acești bani. Dar mai există și o chestiune uh, care ne ajută să ne apropiem de uh, direcția cea bună respectiv puterea economică pe care uh, familiile din uh, lumea curs de dezvoltare o are, mai ales când are băieți. Se ajunge la genocid atunci când se poate face o selecție, dacă se află în timpul vieții uh, intrauterine că embrionul este o femeie, atunci uh, există șanse ca el să fie ucis, uh, la naștere chiar, să fie infanticid. Apoi, o mamă care are un prim copil, uh, o fetiță, uh, se oprește din alăptat uh, la o vârstă timpurie pentru că dorește să rămână cât mai repede însărcinată pentru a vedea, avea un băiat în al doilea rând și există și probleme precum infanticidul și genocidul împotriva femeilor. Nu, această temă nu a fost discutată. Uh, pe plan uh, economic, se crede că un uh, băiat are șanse mai mari să ajute familia. Sunt familii cu mulți copii, pentru că mulți speră ca 2-3 din 8-9 copii să aibă grijă de noi la bătrânețe. if, the, if the committee agrees, I will bring forward a short paper on it for consideration. Uh, foarte mulți din lumea în curs de dezvoltare nu sunt diferiți de noi din lumea bogată. Și noi am uh, aflat, ne aflam în aceeași situație, în acea, cu același stil de gândire. Uh, e foarte ușor pentru noi să credem că trăim într-o lume diferită. Mulți uh, cei din lumea în curs de dezvoltare au IMM-uri mici, cumpără legume zarzavaturi dimineața și le vând seara, încearcă să facă așa un, o plus valoare pentru a o scoate la liman vând uh, haine sau au afaceri de acest tip. Și dacă în astfel de împrejurări trebuie să împrumute, uh, trebuie să împrumute de la o instituție financiară și ajung la ananghe, nu mai, nu mai pot să-și plătească uh, creditul pentru că un membru al familiei s-a îmbolnăvit și astfel se ruinează. Deci oamenii Uh, instituțiile financiare nu îndrăznesc să acorde credite familiilor uh, nevoiașe. Cred că ar trebui să ajungem și la un sistem de asigurări, să nu mă înțelegeți greșit. Un, uh, un cercetător de la Institutul MIT a spus că Uh, dacă e vorba de sume mici, 50 uh, uh, de dolari, 100 de dolari, care sunt dați unei persoane care trăiesc mai puțin de un dolar pe zi, e vorba de sume imense și eu aș dori să explorăm o nouă pistă. Ți s-a vorbit despre granturi și de împrumuturi. Eu aș dori să explorăm o nouă pistă, respectiv să încurajăm uh, Uh, guvernele sau proiectele pilot să vadă dacă nu poate să subvenționeze asigurarea, uh, sistemul de asigurări pentru astfel de situații, astfel încât persoanele care reușesc să pună pe picioare o uh, afacere, care au o mică fermă, de exemplu, și care sunt uh, suficient de inventivi să pună o parte din bani pentru asigurare, dacă au stimulentul să o poată face. E o idee, aș dori să vorbim cu cei de la MIT uh, și să vorbim cu ceva experți în domeniul asigurărilor. Nu cred că comisia noastră ar trebui să uh, Uh, abordez această temă din punct de vedere ideologic, mă întreb dacă nu am putea să venim cu o nouă propunere uh, și să vedem dacă nu putem stimula pe cei care împrumută bani să nu se bazeze doar pe uh, uh, copii, pe un număr mare de copii. Uh, and I think that this is something that is worth... E o idee care mi se pare foarte bună, care ar merita să fie aprofundată. Și o să uh, uh, vă transmit uh, o sugestie înscrisă în acest sens. În fine, Chis a vorbit despre coerență, de problema coerenței. Am avut o scurtă dezbatere la ședința, la reuniunea raportorilor uh, săptămâna trecută și una dintre probleme, Charles Göring este aici, uh, am vorbit cu el despre această problemă la ședință, e că această lipsă de consecvență în acest domeniu creează și mai multe îngrijorări, pentru că, așa cum spunea Comisia, lipsa de coerență între acțiunea statelor membre și Uniunea Europeană duce la pierderi de 6 miliarde de euro anual. Deci, ă, da, vă dați seama ce am putea face cu toți acești bani chiar și tinerea, tânăra generație, vedeți, mă sprijine, ce am putea face noi cu atâția bani? Trebuie să avem uh, relații mai strânse cu parlamentele naționale, pentru că noi nu avem niciun fel de marjă de manevră față de, uh, sau de pârghie față de parlamentele naționale, uh, de guvernele naționale. Deci Parlamentul European ar trebui să discute această temă cu parlamentele naționale tocmai acum, în vremuri de restriște, când banii sunt rari. Ar trebui să uh, ne dăm seama că toată lumea are de câștigat uh, dintr-o astfel de idee. Uh, așa cum spunea și TIS, vom încerca în legătură cu acest instrument de cooperare pentru dezvoltare să ne punem de acord, să obținem un bun instrument de cooperare pentru dezvoltare. Vom uh, face acest lucru doar dacă vom afla ce s-a întâmplat cu primul instrument de cooperare pentru dezvoltare și sper că la un moment dat Comisia să ne trimită un text în care să spună care au fost obiectivele și ce s-a realizat între timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru această contribuție foarte interesantă, plină de idei noi. Îi dau cuvântul lui Charles Görens în calitate de raportor pentru grupul său. Și cu permisiunea dumneavoastră o să vorbesc uh, în numele grupului meu și în numele meu personal, pentru că aș dori și eu să adaug câte ceva. Charles acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi lapidar pentru că n-am putut uh, asista la prezentarea lui TIS, având în vedere că a trebuit să particip la o ședință în uh, același timp. În legătură cu ce spunea Gay Mitchell și sugestiile sale, cred că, într-adevăr, ar trebui să vedem care este impactul politicii Uniunii Europene asupra politicii de dezvoltare a Uniunii și e motivul pentru care atunci când vorbim despre Uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, uh, e prea puțin. Sigur că ICD-ul e foarte important, e vorba de miliarde pentru o perioadă de, șase, uh, de șapte ani care urmează să fie cheltuite, iar în cadrul politicii europene trebuie să existe și o coerență între actori. Comisia, împreună cu statele membre, reprezintă acești actori, iar noi, Parlamentul, Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, avem un dublu rol de monitorizare, dar și de uh, avânt politic și că acest rol este asumat și de parlamentele statelor membre și de către Parlamentul European. Și cu ocazia ultimei reuniuni a coordonatorilor gay, și cu mine am avut o idee, ideea de a propune un raport de, din proprie inițiativă pe această temă, un membru al comisiei noastre și un membru dintr-un parlament național ar putea să facă un bilanț al situației și să uh, colecteze, să adune toate sugestiile pentru uh, această, această temă. Cred că este uh, veriga care lipsește în sistemul instituțional european, fără monitorizare, fără control parlamentar. Cred că nu facem suficient din perspectiva noastră pentru a avea o activitate mai uh, bine coordonată între politicile europene. Întotdeauna suntem foarte vigilenți atunci când vorbim de prerogative uh, pentru parlamentele statelor membre. Cred că ar, am putea să fim foarte vigilenți, la fel de vigilenți și în ce ne privește. O primă observație. Și o a doua observație, am spus uh, deja și lui Tais, dar aș dori să spun aceasta și în plenul comisiei. Eu sunt raportul pentru viitoarea agenda pentru dezvoltare. Încercăm să nu ne repetăm în uh, rapoartele noastre și de aceea eu în raportul meu eu voi alege piste uh, de reflexie care nu au fost încă aprofundate de către Tais pentru a avea o coerență și între uh, rapoartele noastre, între, în abordarea noastră. Iată ce doream să spun deocamdată. Aș dori să-i mulțumesc lui uh, Teis pentru tot ce a făcut, pentru eforturile depuse uh, foarte mari în slujba și în interesul comisiei noastre. Mulțumesc, Charles! Yes, uh, shadow rapporteur for... Eu sunt uh, raportor din umbră din partea grupului ECR Uh, pe acest tem și uh, în calitate de membru aș dori să spun câteva cuvinte și eu. Aș dori să-i mulțumesc lui Tais pentru tot ce a făcut. A făcut o treabă foarte bună și pentru tot ce va face anticipat. Aș dori să mulțumesc și colegilor care au venit cu idei noi în legătură cu uh, uh, felul în care ar trebui să uh, continuăm. Dar cred că ar trebui să ne uh, gândim, să luăm o pauză și ne gândim de ce ne aflăm în situația de a veni cu idei noi nu pentru că toate ideile au, fost, uh, au ajuns la un eșec, au eșuat, ci pentru că nu toate inițiativele au fost încununate de succes. Uh, Charles uh, se ocupă de acest concept de agenda pentru schimbare. Una dintre temele cele mai importante e ce vom face cu țările cu venit mediu. Și, în general, toată lumea pare să fie de acord că ar trebui să uh, nu mai avem relații cu aceste țări cu venit uh, mediu și să le lăsăm ori să putrezească în plata Domnului sau să le obligăm uh, să aibă grijă de uh, nevoiași, de persoanele cu venituri mici. E o idee pe care o vom discuta mai târziu în legătură cu avizul privind țările din America Latină. Eu mă întreb și aici încerc să dau dovadă de imaginație, mă întreb dacă nu putem impune condiții astfel încât atunci când aportăm situația țărilor cu venit mediu, sigur, în care venitul pe cap de locuitor e mai uh, mare, nu înseamnă că este imens, dar că există uh, cartiere periferice, mărginașe, mahalale și să vedem dacă nu putem prin comerț să impunem comerț să le obligăm pe aceste țări să aibă grijă pe săracii uh, de acolo, să le acordăm un uh, regim comercial mai puțin preferențial, de exemplu, și în contextul ICD ar trebui să ne gândim dacă nu ar fi uh, bine tot așa să impunem niște condiții prin care să le obligăm să aibă grijă de săraci și cu Banca Europeană de Investiții, să nu uităm că este de trei ori mai mare decât Banca Europeană pentru Banca uh, Mondială uh, e o bancă care este în parte finanțată din banii contribuabilului. E încă o pârghie pe care o putem uh, folosi, așa cum folosim și Banca Mondială, pentru a impune condiții pentru creditele acordate acestor țări cu venituri medii, pentru ca ele să ducă, de exemplu, să trebuieze programe de eradicare a sărăciei. Cred că trebuie să venim la un moment dat cu o metodologie pentru că doar uh, renunțarea la relațiilor bilaterale cu aceste țări nu e o soluție ideală. Astfel, uh, pentru că uh, bogații se vor îmbogăți și mai tare și săracii vor sărăci și mai tare. O a doua pistă, cea a drepturilor de proprietate, am mai discutat cum putem să includem în ICD o metodă pentru a ne asigura că putem folosi Uh, capacity building, construirea capacității, pentru a-i obliga pe oameni să uh, își înregistreze uh, mărcile, să aibă mărci înregistrate, drepturi de proprietate intelectuală, când își uh, pun pe picioare un uh, IMM, de exemplu, să uh, înceapă și să pună bani deoparte pentru pensie, pentru mai târziu și așa mai departe. Iată câteva idei pe care le putem folosi în acest proces de tranziție. Ne aflăm în tranziție pentru că nu am obținut suficiente realizări. Sunt țări uh, cu venituri medii care se îmbogățesc și aceasta și în partea eforturilor noastre, pentru că să nu uităm, suntem cel mai important donator la nivel mondial nu cred că ar trebui să, să ne uh, culcăm pe lauri. Sunt de acord cu gay. Va trebui să folosim pe Bill Gates, uh, uh, să-l rugăm pe Bill Gates, cel mai bogat din uh, lume, să ne spună cât de competenți am fost în felul în care am uh, organizat programele noastre de eradicare a sărăciei. El ne-a spus că, datorită eforturilor depuse de noi, Există șase milioane de copii care au supraviețuit, deși ar fi putut să moară, uh, care nu ar fi putut trăi. Mă întreb de ce nu Comisia are uh, uh, bunăvoința să ne spună cât de bine au fost folosiți banii, astfel încât noi să putem merge în fața alegătorilor și să le spunem, iată ce a făcut comisia, iată care sunt realizările, iată care sunt cifrele, câți oameni care ar fi putut să moară au supraviețuit datorită eforturilor noastre. Iată câți copii au fost școlarizați, care nu ar fi putut avea acces la uh, educație, uh, câte spitale au fost construite, uh, câte sate au uh, fost uh, electrificate și așa mai departe. Iată care este uh, mesajul pe care ar trebui să-l transmitem. De ce nu ne poate transmite Comisia uh, cifrele și de ce avem nevoie de un multimiliardar care să ne spună că noi facem ce facem. Mă, sunt foarte supărat, sunt uh, uh, înfuriat. Și deci, iată, rog Comisia să ne trimită un document care să uh, conțină toate realizările noastre, astfel încât în circumscripția mea, de exemplu, să mă duc la contribuabil când mă întreabă de ce dă, uh, dați uh, bani din banii mei în exterior, să-i spun iată ce am făcut cu banii tăi. Vă mulțumesc! Could I now ask uh, uh, Ricardo to speak on... Îl rog pe Ricardo, dacă poate, să vorbească în numele celorlalți. E... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Tais pentru munca depusă. Cred că este un raport foarte important pentru întreaga comisie și, uh, fără îndoială, Tae s-a muncit din greu ca să-l realizeze și sunt convins că rezultatele vor fi pozitive. Aș vrea să-i spun președintelui că nu avem nevoie să vină Bill Gates să ne spună cum stăm cu politica de cooperare pentru dezvoltare. Și dacă vine și dacă nu vine, cred că știu cetățenii europeni ce se face în domeniul cooperării pentru dezvoltare cu banii și cum au fost afectate situațiile de-a lungul anilor și cum Uniunea Europeană este angajată în acest sens. Cred că majoritatea cetățenilor europeni înțeleg acest lucru și vor continua să îl susțină pe viitor. Câteva comentarii aș avea și apoi o întrebare. Hai să vă spun întrebarea mai întâi. În ceea ce privește negocierile privind propunerea pentru un nou instrument pentru parteneriate, aș vrea să știu care este situația actuală. Poate ne spune raportorul câteva cuvinte despre acest lucru. Și acum aș avea câteva observații legate de statele cu venit mediu. În Busan, în Busan a avut loc un summit foarte important și acolo am discutat despre un subiect foarte important și anume cum uh, a ameliorat Uniunea Europeană previzibilitatea ajutorului acordat. Trebuie ca oamenii să știe dacă se pot baza sau nu pe ajutorul nostru. Nu putem să ajungem într-o situație în care ajutorul să fie blocat pentru anumite state pentru că au ajuns la un anumit indicator macroeconomic, deși situația din uh, țară este diferită de cea arătată de acest indicator economic. Haideți să nu confundăm realitatea cu cifre din domeniul economic sau macroeconomic. Și în acest sens, cred că trebuie să facem un efort împreună cu toate statele din lume, indiferent de locul unde se află. Totul trebuie să fie clar, trebuie să avem o perioadă de uh, oprire treptată. Nu putem pur și simplu să oprim brusc cooperarea cu state din lumea întreagă fără să le acordăm o explicație clară. Uh, fără să le spunem aveți o anumită creștere economică, de aceea noi nu vă mai ajutăm. Însă dacă uh, te uiți după aceea la relația Uniunii Europene cu statul respectiv, e cu totul diferită de ce se credea. Ar trebui deci să facem o oprire treptată a finanțării, să mergem mult mai lent pentru ca bunul simț de fapt să învingă, pentru că de fapt totul e o chestiune de bun simț atunci când ne oprim, să ne oprim treptat. Al doilea comentariu se referă la plus valoarea cooperării noastre. Într-adevăr, cooperarea noastră are o plus valoare și trebuie să ne asigurăm că cei care au cea mai mare nevoie de ajutor îl și primesc. Însă, dacă ne uităm la acest instrument până acum, constatăm că așa a funcționat. Programele geografice trebuie să fie bine încheiate pentru că ele au obiective foarte adecvate. De exemplu, banii care nu mai sunt cheltuiți în statele cu venit mediu ar putea să fie cheltuiți în aceleași regiuni pentru a fi ajutate persoanele cu dificultăți specifice sau în alte state din aceeași regiune globală, pentru ca fondurile să ajungă tot în regiune. Așadar, în privința acestei reorientări pe care ne-o dorim și în privința acestei uh, opriri bruște a cooperării. E, situația e foarte diferită de ce am discutat noi la summitul din Busan. Putem constata că rezultate pozitive s-au obținut în multe regiuni și le putem obține în continuare, însă nu o putem face fără angajament. Trebuie ca statele care au nevoie de ajutor să îl și primească și atunci când ne oprim să ne oprim treptat și să ne bazăm pe bun simț. Cam atâta aș avea eu de spus. Mulțumesc. Mai dorește vreun alt coleg să mai ia cuvântul înainte de a uh, ruga pe reprezentanții comisiei să răspundă? Well, in that case, Mr. Domnul uh, uh, reprezentant al comisiei are cuvântul. Uh, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Berman a menționat contextul politic delicat în care sunt prezentate co propunerile Comisiei pentru următoarea perspectivă financiară. Știm bine, contextul economic și bugetar al statelor membre va influența negocierile în curs. Și în acest context aș vrea să amintesc că ce curaj a avut Comisia atunci când a prezentat un buget pentru rubrica 4 foarte substanțial, dat fiindcă rubrica 4 și Fondul pentru Dezvoltare au de fapt o plusvaloare reală pentru Uniunea Europeană. Comisia este convinsă de eficacitatea și de succesul programelor definite de Parlament și de Consiliu și puse în aplicare de către Comisie. Suntem convinși de mult timp de existența acest, acestui succes. Chiar acum doi ani eu am coordonat redactarea unui mic document distribuit uh, toamna referitor la revizuirea obiectivelor mileniului de la New York. Se știe și că în trecut uh, nu am fost neapărat ascultați și că ni s-a cerut întotdeauna să fim mai modești. Mi-amintesc că ni se spunea că suntem cel mai prost uh, sponsor din lume, așa asta ni se spunea acum câțiva ani. Poate că de atunci a mai uh, trecut ceva vreme, situația s-a ameliorat, poate și cu ajutorul dumneavoastră și astăzi, într-adevăr, suntem mândri de programele pe care le definim. Dar fiindcă s-au spus multe lucruri, eu nu mă pot referi la toate, mă voi referi doar la două sau trei. În primul rând, ce s-a spus uh, cu privire la uh, abordarea dezvoltării bazată pe drepturile omului. Cred că aici există un consens între Parlamentul European, Comisie și Consiliu, aș zice, în legătură cu articolul 1 în regulamentul privind ICD, există un uh, obiectiv specific privind drepturile omului, statul de drept, democrație. Articolul 3 se referă la principiile generale, amintind uh, alineatul 1, amintind că drepturile omului, democrația și statul de drept reprezintă un element fundamental al regulamentului. Și apoi articolul 16, privind suspendarea asistenței, face referire directă la articolul 3, admițând că Ajutorul poate fi suspendat în caz de nerespectare a acestui principiu. În ceea ce privește coordonarea cu statele membre, sigur că Comisia este pe deplin pentru această coordonare. În regulament am subliniat necesitatea de a uh, programa în comun uh, aceste fonduri de către statele membre și de către Comisie. Am și luat primele măsuri pentru a uh, pune în practică acest principiu, însă sigur că nu poți uh, face aceste lucruri de unul singur și deci amintim statelor membre că și ele trebuie să facă efortul necesar ca să putem pune în practică în următoarele perspective financiare o programare comună în amontele punerii în aplicare care va permite de fapt să se beneficieze pe deplin de o adevărată diviziune a muncii în uh, aplicarea ajutorului în statele terțe. În ceea ce privește abordarea diferențiată, cred că avem o abordare curajoasă la comisie. Am vrut să ne îndepărtăm de ce se făcea în trecut, considerând că um, anumite state, anumite state terțe au reportat uh, succese în cursul ultimel, ultimilor ani și că trebuie să ținem cont de aceste succese din domeniul dezvoltării. Am propus, uh, dreci, ca un anumit număr de state să nu mai fie considerate eligibile pentru o cooperare bilaterală, chiar dacă se va considera să se va continua să se desfășoare un dialog politic, tematic, inclusiv uh, cooperarea cu aceste state. Aceste state sunt eligibile pentru programul tematic sau pentru programul regional. Așadar, această promovare a câtorva state uh, am ales un indicator obiectiv recunoscut de toată lumea și anume lista Comitetului de Ajutor pentru Dezvoltare, unde intră toate statele în curs de dezvoltare, considerându-se că toate statele cu venituri medii și ridicate pot să fie promovate. Se consideră că aceste state au capacitatea de a obține suficiente resurse pentru a aplica politici publice de combatere a sărăciei. fiind vorba de o tranziție pentru promovarea acestor state, Comisia a realizat niște studii interne și a conchis că întâi că este într-adevăr nevoie de o uh, tranziție și în legătură cu tranziția s-au constatat două lucruri. În primul rând că programele ce vor fi angajate până în 2013 vor fi aplicate pe mai mulți ani și deci aceste uh, programe vor uh, influența aceste state terțe și apoi că statele promovate nu erau state depins, dependente de ajutor. Și deci impactul măsurilor era foarte limitat față de bugetele naționale. Sigur că stăm la dispoziția Parlamentului European și a raportorilor pentru a prezenta toate informațiile pe acest subiect. Câteva cuvinte despre protecția socială, fie că e vorba de asigurările publice, de asigurările mutuale și așa mai departe. Toate acestea trebuie să reprezinte pe viitor o prioritate pentru Comisie. Comisia are intenția de a redacta o comunicare pe această temă în cursul anului și cu ocazia respectivă vom reveni asupra acestui subiect și vă mulțumesc, domnule președinte. For that, yes, we will come back to you. We want a... Mulțumesc! Iată că vom avea ce povesti după ce v-am ascultat și toți colegii vă vor fi recunoscători dacă veți redacta un document scurt în care să spuneți ce fel de succese am avut. Să știm, de exemplu, cu cifre, câte persoane primesc alimente datorită finanțării noastre, câte persoane au primit uh, medicamente retrovirale și așa mai departe, așa cum, cum știa Bill Gates, să știm și noi să spunem o poveste coerentă. Vreau să-l rog pe Charles Goerens să spună rapid ceva. Și apoi domnul Fernandez și domnul Fleming vor avea cuvântul. Da, domnule președinte, aș avea o întrebare pentru comisie referitoare la programul Erasmus Mundus. Din câte am fost informat, comisia propune să dăm pe pere ce luăm pe mere. Adică mai multe instrumente ale politicii uh, externe se, uh, pentru a se ajunge la o, perioadă, la o sumă de 1,8 miliarde pe o perioadă de șapte ani vor uh, fi finanțate mai puțin, deci se vor face aceste reduceri de 1,8 miliarde. Ce înseamnă asta în termen de ajutor public pentru dezvoltare? Și aș mai întreba și altfel acolo unde propunerile ar fi confirmate de Parlamentul European. În acele cazuri, nu s-ar putea cel puțin ca sumele alocate, care au fost luate din ICD și alocate uh, pentru Erasmus Mundus, să fie cheltuite în așa fel încât să fie eligibile ca asistență publică pentru dezvoltare? Putem uh, foarte bine să ne gândim că dacă nu putem renunța la această propunere, putem să alocăm aceste fonduri, aceste cheltuieli, ca să îi ajute pe beneficiarii din statele în curs de dezvoltare și ca fondurile cheltuite în cadrul acestui program să slujească obiectivelor noastre. Um, Felix? Felix? Thank you, Chairman. Uh, perhaps before you are, uh, speak. Înainte, înainte de a lua cuvântul, vreți să răspundeți la întrebarea lui Charles? Well, I mean, it's, it's either or, but okay, I think fine, the, the... E ori una ori alta. Cred că propunerea comisiei arată limpede că ICD uh, are un uh, anumit uh, trebuie să îndeplinească anumite obiective foarte stricte, deci e foarte greu să iei bani într-o parte să-i pui în altă parte. La articolul respectiv se spune că programarea se va face conform priorităților ICD, deci conform uh, cerințelor ICD. Deci uh, ar fi greu să propunem, uh, dacă se fac reducerile, să se transfere banii din ICD în altă parte, către Erasmus Mundus, de exemplu, care însă nu respectă aceleași criterii. Cred că este, există cerințe uh, legale aici, referitoare la fondurile din ICD. Astfel se rezolvă, cred, principala problemă. Um. De fapt, nu cred că se rezolvă nicio problemă, spune președintele. Charles dorește aici o schimbare și iată că nu o putem obține. Je sais pas ce Alors, euh, pardon, excusez-moi. J'ai simplement posé des Eu am pus doar niște întrebări. Uh, sentința va veni mai târziu, nu vă temeți. Însă acum am pus niște întrebări pentru a afla uh, după ce criterii tehnice vom putea să facem ca acești bani să fie duckable, spune vorbitorul. Pentru că nu nu e vorba de criteriile de plată ale comitetului uh, uh, de la OCDE. Aceste lucruri le vom vedea după aceea, când vom redacta documentele parlamentare. A titlu complementar, Erasmus for All... Uh, Erasmus for All grupează mai multe programe deja existente. Avem mai multe programe cu o fragmentare destul de mare și Ideea comisiei era să se grupeze toate aceste programe într-un singur text, sub un singur nume, Erasmus for All, cu surse de finanțare din rubrica 1 și din rubrica 4 și atât. 1,8 miliarde s-au prevăzut în cadrul rubricii 4 pentru a finanța aceste activități prin uh, ansamblul instrumentelor geografice, inclusiv instrumentul de parteneriat mobilitatea studenților din state terțe spre Uniunea Europeană sau mobilitatea cercetătorilor și de asemenea componenta Erasmus for All sunt complet dacablă și răspund la criteriile specifice definite de Comitetul de Ajutor pentru Dezvoltare se poate să fie uh, dacabile dacă justificăm o mobilitate a studenților europeni către state terțe. Și ar fi posibil să existe o mobilitate de nu se pot finanța în cadrul programelor geografice mobilitățile studenților europeni către state terțe. Dacă nu cumva cele două uh, ramuri ale legislativului nu decid altfel. Deci dorim să uh, garantăm că nu se uh, respectă criteriile de dacabilitate ale comitetului respectiv. Mă scuzați, nu mai avem așa de mult timp, deci uh, v-aș ruga să uh, spuneți, să răspundeți și la restul uh, întrebărilor. Da, domnule președinte, nu cred că putem să ne ocupăm de tot ce spune raportorul aici, din păcate, și cred că trebuie să fim foarte conștienți de acest fapt, să știm că trebuie să protejăm exact, cum spuneți dumneavoastră, Uh, obiectivele noastre de dezvoltare, cele din Uniune, dar și din statele membre. Am să uh, încerc să mă refer la două, trei chestiuni importante pe plan politic. În primul rând, după cum am văzut în discuțiile pe care le-am avut aici privind agenda uh, pentru schimbare, aici se transpun cumva uh, cerințele agendei pentru schimbare în termeni juridici. Trebuie să fie reflectate prioritățile și, de asemenea, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să um, a, putem menține în acest regulament flexibilitatea solicitată de comisie. Cred că avem um, mai multe argumente aici. În primul rând, plus valoarea adusă de Uniunea Europeană și nu numai ca un al 28-lea donator, în primul rând. Uh, după cum s-a subliniat, e foarte important să promovăm tot mai mult uh, faptul că statele membre ale Uniunii Europene își transmit împreună mesajul privind dezvoltarea, pentru că de aceea mesajul nostru pentru dezvoltare are o pondere mult mai mare Multe mesaje sunt transmise mult mai bine așa, nu doar politice, ci și transpunerea mesajelor politice în fapte. Și asta se face prin programe comune, în legătură cu care avem competențele și instrumentele, ICD-ul e doar unul dintre ele, pentru a explica și pentru a susține statele în curs de dezvoltare în legătură cu prioritățile acestora, dar și în legătură cu anumite chestiuni menționate, cum sunt drepturile omului. Trebuie să avem suficientă greutate, suficientă pondere când vorbim acolo, nu doar în reuniuni de guvernanță globală, ci și când vorbim în fiecare stat în, în parte de obiectivele de dezvoltare ale mileniului sau de drepturile omului. Și, într-adevăr, cred că uh, trebuie să fim conștienți de acest fapt. Apoi, e vorba de politica de diferențiere. După cum a explicat uh, Luc, diferențierea este o propunere, o propunere curajoasă. Înțeleg că putem fi criticați pentru simplitatea abordării, însă avem nevoie de rezultate vizibile ale acestei simplificări și suntem foarte conștienți de faptul că statele cu venit mediu uh, îi găzuiesc pe mulți dintre cei mai săraci cetățeni ai lumii și de asemenea trebuie să uh, fim conștienți și de plus valoarea și de impactul fondurilor europene în privința reducerii sărăciei. Și despre acest subiect am discutat, sunt foarte multe state sărace sau state cu venit mediu, dar celelalte state, economiile mai mari, cele cu venituri medii din tranșa superioară, au uh, alte, uh, respectă alte criterii, criteriul uh, lansării de rachete, de exemplu, cum se spune, și trebuie să facem presiuni politice asupra lor ca să rezolve problemele legate de sărăcie. Însă, cu mai puțin bani în aceste state, trebuie să ne întrebăm dacă putem, uh, dacă nu putem cumva chiar să îi folosim mai bine în altă parte acești bani. Banii folosiți pentru diferențiere în statele cu venituri medii din tranșa superioară ar putea fi folosiți mai bine uh, Uh, pentru a ajuta state cu venituri mici din regiune sau cu venituri medii. Poate că astfel am avea un impact mai bun, un efect de pârghie mai bun și o vizibilitate mult mai bună. Sigur că dumneavoastră și Consiliul trebuie să analizați dacă această poziție este cea corectă și în acest sens uh, trebuie într-adevăr să uh, progresăm și aici mă voi și opri. Mulțumesc! Mulțumesc, Felix! voiam să revin la ce s-a spus și anume că ne bazăm pe o presupunere că aceste staturi cu venituri medii din tranșa superioară au, de fapt, programe pentru a ameliora situația cartierelor celor mai sărace. Însă asta nu e valabil chiar în state cum este China. Îmi amintesc că niște că mi se spunea să nu merg în Shanghai sau în orașele din Est, dacă vreau să văd China, și mai bine să merg în interiorul Chinei ca să văd cât de săraci sunt de fapt. Și dacă merg la Bombay, de exemplu, unde prețurile la imobiliare sunt cele mai mari din lume, uh, constați că și 18 milioane de persoane trăiesc în mahalale, lângă aceste uh, cartiere de zgârie nori. Într-adevăr, mă bucur foarte mult, nici nu pot să vă spun cât de mult mă bucur, că pot să urez bun venit aici reprezentantului, reprezentanților președinției Consiliului. Este o etapă foarte importantă, iată că reprezentanții Consiliului sunt aici și deci îi dau cuvântul domnului Fleming. Thank you very much, uh, Mr. President, for uh, inviting me over. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mă invitați în calitatea mea de uh, președinte al grupului de lucru privind uh, cooperarea pentru dezvoltare. Aș dori să vă informez uh, unde uh, stau, cum stau lucrurile la Consiliu pe marginea ICD. Statele membre uh, derulează acum o analiză foarte amănunțită a propunerii, care, după cum vă dați seama, Uh, necesită timp, uh, dar și foarte multă atenție și e foarte important instruments for external action. Hence să ne asigurăm că avem o coerență cu celelalte politici, politici de aici uh, decurgând și nevoia de a coopera cu celelalte părți implicate și cu uh, grupul de lucru prietenii președinției care se ocupă de chestiunile de implementare și de uh, problemele orizontale. În ce privește stadiul uh, negocierilor, vă pot spune că obiectivul total al președinției daneze e să obțină până la sfârșitul lunii iunie, iunie un acord pe acest pachet. Iată cum arată calendarul. Acestea fiind spuse, trebuie să vă mai spun că principalele elemente ale poziției Consiliului se află încă în faza preliminară și o să vă spun care sunt câteva din aceste elemente cu uh, posibile rezerve, uh, deci uh, în ce privește versiunea finală. Evident, Consiliul dorește să se bazeze pe Consiliul European uh, pentru Dezvoltare și modificările uh, care au apărut între timp, mai ales pe baza agendei pentru schimbare, astfel încât ICD-ul să reflecte principalul cadru uh, politic. Consiliul salută abordarea nouă pentru instrumentul pentru acțiune externă și uh, susține ideea de axare și diferențiare, diferențiere. De asemenea, salutăm și flexibilitatea și reactivitatea care au fost vizate, însă trebuie să mai vedem cum putem proceda pentru a atinge aceste obiective stabilite. Președinția are încredere în faptul că viitoarele discuții cu Parlamentul European vor fi constructive și ne vom asigura că aceste instrumente cheie vor fi funcționale pentru a asigura continuitatea acțiunii externe a Uniunii Europene. Mă opresc aici. Vă mulțumesc. Mulțumim uh, foarte mult reprezentantului Consiliului. Nu știți cât de recunoscător vă spun că uh, ați venit cu această notă de informare. Aș dori să dau cuvântul lui, Ber- lui uh, Tis uh, pentru concluzii, foarte pe scurt, mulțumesc. Thank you, Chair. Just a few remarks because I think we're Câteva comentarii. Nu știu dacă um, nu avem întârzieri. În ceea ce privește parteneriat, instrumentul pentru parteneriat, e important la da. Și vom avea un proiect de raport gata luna viitoare. Vom da un aviz noi, cele de la DV, și va trebui să ne coordonăm cu colegii de la FED pe marginea chestiunilor orizontale pentru a asigura coerența între cele două rapoarte. Ceea ce privește abordarea care ține cont de drepturile omului. Trebuie să vă spun că Chiar dacă vom avea textul în propunerea privind instrumentul de cooperare și aveți dreptate să vorbiți de articolul 3.1 și de cel de la sfârșitul propunerii, se spune că dacă statele partenere nu își respectă obligațiile de drepturi ale omului și stat de drept, asistența ar putea fi suspendată. Da, așa e. Însă, la urma urmei, e vorba de voința politică a Uniunii Europene. Chiar avem această voință de a fi o uniune cu o plusvaloare, cu o greutate politică clară. Chiar vrem să ne consolidăm eforturile de dezvoltare către restul lumii, axându-ne pe dezvoltarea durabilă? Avem, într-adevăr, această ambiție și aici nu e vorba doar de comisie, ci și de statele membre, de parlament, de parlamente care ar trebui să urmărească acest obiectiv și eu aș vrea să îl enunțăm mai clar, deoarece e enunțat și în textele noastre juridice. Gay, ai spus multe lucruri bune. Într-adevăr, suntem de acord că există un teren comun în ceea ce privește uciderea, selectarea, avorturile selective, mă scuzați. Știm că în anumite culturi uh, fetițele sunt avortate cu precădere. Și știm că un avort e o dramă pentru femeia care recurge la această procedură cu efecte și urmări teribile asupra vieților lor. În acest caz avem voința politică de a spune că nu doar drepturile economice trebuie consolidate, ci și că trebuie să facem tot posibilul pentru a exista, pentru a avea drepturi egale între bărbați și femei, deoarece odată ce ai aceste drepturi egale, lucrurile se schimbă pentru întreaga familie. Vă voi opri și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Vom continua această dezbatere. Acum va trebui să ne ocupăm de o altă chestiune foarte importantă, plățile directe acordate femeilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și monitorizarea PAC. Monitorizarea, da, monitorizarea, finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC. Știu că îl avem printre noi pe directorul adjunct comisie, domnul um, Schneiber Iastram, doamna, mă scuzați, Schneiber Iastram este raportarea noastră, deci o rugăm să ne facă prezentarea de început. Vă mulțumesc! E un subiect foarte important pentru Comisia DV și regret profund faptul că am fost supuși la atâtea presiuni legate de timp. Voi încerca să fiu cât mai succintă, voi uh, ridica câteva probleme. În primul rând îi mulțumesc doamnei Marie Galar pentru sprijinul la multele discuții avute. Am petrecut mult timp pe marginea acestui uh, dosar, deoarece e esențial. Din punct de vedere al politicii pentru dezvoltare, ar putea, am putea avea o, o reformă complet diferită, mult mai ambițioasă în ceea ce privește plățile directe și expirarea plăților uh, cuplate. Trebuie să ne dăm seama că în trecut ne-am ocupat de foarte multe neajunsuri, suntem pe calea cea bună în ceea ce privește ecologizarea politicii agricole comune, o propunere introdusă de Comisia Europeană și s-ar putea ca pe viitor să avem mai multe posibilități legate de cercetare și uh, dezvoltare. Domenii importante atât pentru agricultură cât și pentru asistența pentru dezvoltare. În toate domeniile am tot spus cât de importantă este coerența. Și conform tratatului comunitar, acest lucru trebuie subliniat de fiecare dată, deoarece ne aflăm în situația în care multe persoane nu înțeleg importanța acestei coerențe. Nu avem o poziție diferită de comisie în ceea ce privește cotele la zahăr, contingentele la zahăr. Știm că cei de la Agri au o poziție diferită, deci va trebui să analizăm această chestiune. De asemenea, credem că subvențiile la export ar trebui să expire, să fie eliminate la sfârșitul anului 2017. Asta este poziția mea. Și vor exista o serie de amendamente în acest sens. Eu îmi doresc să nu îngreunăm, împovărăm prea mult sistemul. Însă cred că discuția a luat-o pe calea cea bună. Nu, în orice caz, eu nu vreau să trag aici un semnal de alarmă. Cred că putem obține foarte multe dacă vom reuși să ajungem la un consens. Și ar fi bine să evităm o confruntare sau un conflict, ar trebui să ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție. Aș fi putut, bineînțeles, să vă spun mult mai multe astăzi, însă voi <laughs> încerca să, să mă controlez, ceea ce e greu pentru politicieni, știți, cât ne place să vorbim. haideți să nu împovărăm prea mult raportul cu prea multe amendamente. E tot ce țin să vă transmit acum. Vă mulțumim, doamnă Schneeber Iastram. Suntem pe teren necunoscut aici, pe nou teren, deoarece avem putere de codecizie prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deci noi și Comisia Agri avem competențe cu totul noi în ceea ce privește politica agricolă comună. Sunt uh, sigur că doamna Șniberiastra m-a ținut cont de acest lucru pentru a îmbunătăți uh, coerența în ceea ce privește politica agricolă comună. Acum le voi da cuvântul colegilor. Ricardo, ai cuvântul. Mulțumesc. Îmi cer scuze, în primul rând, în numele colegului Norbert Nauser, care e la conferința internațională pentru dezvoltare de la Doha. El m-a rugat să vă prezint următoarele lucruri. Bineînțeles, în primul rând îi mulțumesc doamnei Schneeber-Jastram pentru una colaborare în pregătirea avizelor. Grupul nostru e de acord cu propunerile. E important să există o coerență a politicilor europene pentru dezvoltare. De asemenea, sprijinim evaluarea impactului PAC în țările în curs de dezvoltare. Și sperăm de asemenea ca cei de la Agri să adopte această propunere importantă. Grupul nostru s-a opus întotdeauna subvențiilor la export, deoarece acestea dăunează piețelor țărilor în curs de dezvoltare. De aceea dorim să se pună capăt acestor subvenții. Unul din obiectivele noastre se referă la decuplarea subvențiilor din PAC. Obiectivul este să fie abolit să fie, să fie înlăturate toate aceste denaturări comerciale. Și în ultimul rând, sprijinim propunerile legate de domeniul cercetării științifice în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc. Mulțumim, Ricardo. Cristina. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să-i mulțumesc doamnei Șniberi Astram pentru raport și sunt sigură că vom ajunge la un consens uh, mai larg. Sunt de acord. Agricultura e foarte importantă pentru politicile de dezvoltare, deoarece trebuie să ne dăm seama că în 2050 pe planetă vor trăi uh, multe alte milioane, sute de milioane de persoane care nu vor trăi în Uniunea Europeană, ci în țările în curs de dezvoltare. Deci de aceea e importantă agricultura, de aceea trebuie să dăm o șansă uh, egală produselor cultivate la fața locului și de aceea trebuie să punem accentul pe cercetare și dezvoltare. În delta Nilului, de exemplu, a fost posibil să se cultiveze plante rezistente tocmai datorită cercetării și dezvoltare, dezvoltării. În ceea ce privește eliminarea subvențiilor la export în 2007, e bine, e o, o sugestie interesantă, nu știam că e o dată, dar de ce nu? Eu cred că și în ceea ce privește cuplarea sunt de acord și e clar că trebuie să ne asigurăm că în Uniunea Europeană avem standarde foarte bune pentru producția de alimente. La nivel internațional nu concurăm doar cu țările cu dezvoltare, ci și cu țările dezvoltate, cu SUA, cu Noua Zeelandă și așa mai departe. Trebuie să avem niște condiții rezonabile pentru Uniunea Europeană să, să ne axăm și pe politicile de dezvoltare, pe politicile durabile. Deci de aceea grupul meu e de acord cu propunerile făcute de raportoare. Vă mulțumesc! Domnul Giopacio, director general adjunct de la Degeagri, este aici, la stânga mea. lui ne va vorbi. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a mă adresa membrilor acestei comisii. Aș vrea să confirm ceva ce am văzut în proiectul dumneavoastră de aviz, și anume propunerea noastră de reformare a politicii agricole comune urmează calea ultimelor 10 ani și anume să nu avem politici care denaturează comerțul. Sprijinul direct care uh, denaturează comerțul și are un impact negativ asupra țărilor cu dezvoltare e direct vizat. Avem de asemenea evaluări de impact în propunerile noastre și am văzut că nu există un efect negativ și suntem gata pentru evaluarea performanței politicilor noastre pentru a examina impactul acestor politici asupra tuturor celorlalte politici comunitare, inclusiv asupra cele care vă interesează pe dumneavoastră și anume cea de dezvoltare. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, am propus un mare pas înainte aici în ceea ce privește resursele și sperăm ca Parlamentul European și Consiliul să-și dea acordul și am încredere în faptul că eforturile noastre legate de cercetare și dezvoltare vor fi în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. În ceea ce privește subvențiile la export, înțeleg poziția dumneavoastră, însă permiteți-mi să vă spun două lucruri. În primul rând, am hotărât să eliminăm treptat subvențiile la export, imediat ce se va încheia runda de negocieri de la Doha. Din păcate, lucrurile nu stau așa, deoarece această rundă de negocieri de la Doha încă mai trenează, ca să spun lucrurile în mod politicos. Însă trebuie să vă spun că noi nu putem acționa unilateral, deoarece nu vrem ca alte mecanisme de sprijin uh, la exporturi din alte țări uh, să nu fie eliminate în același timp. Deci asta ne dorim noi. Deci trebuie să jucăm această uh, carte la negocieri. Acestea fiind spuse, trebuie să vă spun că acum 0,5% din cheltuielile noastre merg la subvențiile pentru exporturi și din acestea doar 10% sunt folosite pentru uh, țări care se clasifică drept țări în curs de dezvoltare. Și trebuie să vă spun cu mare mulțumire că săptămâna trecută am ajuns la subvenții la export 0%. La carne de porc, la ouă, de exemplu, și acum avem subvenții la export la ouă către Japonia, la carne de pui către Arabia Saudită și Yemen și puțin la carne. pe cale de a fi eliminată, practic, și la carne, sunt la export. Vă mulțumesc! Mai sunt comentarii din partea colegilor? Înainte de a o ruga pe doamna Schneider, ia astram să ne terminăm. Doamna raportor, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Vom continua discuțiile pe marginea acestei teme mai ales după ce vor fi înaintate și alte amendamente. Mulțumesc și comisiei. Întrebarea e dacă do- runda de la Doha se va încheia la un moment dat. Și dacă ar fi o idee bună ca noi, Comisia pentru Dezvoltare, să ne facem cunoscute cerințele. 20 de secunde, domnul Tis Berman. În timpul uh, crizei proselor la lactate, de acum câțiva ani, subvențiile la export la lapte au fost folosite ca stabilizator pentru prețuri. Intenționați să folosiți acest mecanism pe viitor? Eu nu nu ar vrea să se întâmple din nou așa ceva. Vă mulțumesc. Yes, could you answer that or? putea răspunde la această întrebare? Nu. Înțeleg întrebarea noastră. Noi nu folosim subvențiile la export la produse lactate acum. Avem posibilitatea de a folosi, ca să fiu cinstit, însă nu prevedem o situație în viitorul apropiat când ar trebui să recurgem din nou la aceste subvenții la export, la lactate. Mai dorește cineva să intervină? vă mulțumesc. Îmi pare rău că v-am cam grăbit, însă iată că am uh, reușit să terminăm. Următorul punct de pe ordinea de zi este analiza interpares de către Comitetul de Asistență pentru Dezvoltarea al OCDE pentru programul de dezvoltare. Avem un schimb de opinii cu domnul Brian Atwood, președintele Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare de la OCDE. Domnule Tud, vă rog să veniți să luați loc aici, la stânga mea. one minute. Um, the timing of Mr. Atwood's visit coincides with the... Vizita domnului Atwood coincide cu lansarea oficială a acestei revizuiri, analize interpare interpares a Comisiei, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare de la OCDE. Un comunicat de presă comun al Comisiei și al CDE va fi uh, făcut public astăzi. Acum avem o șansă unică de a discuta, de a fi primii care discutăm cu domnul Etud în legătură cu principalele recomandări ale Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare în ceea ce privește viitoarea politic, viitorul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene și avem ocazia de a auzi reacția Comisiei. A fost revizuit uh, și dumneavoastră acest raport uh, interpares. Pentru comisia noastră, activitatea Comitetului Asistență pentru Dezvoltare de la OCDE a fost întotdeauna un bun exemplu de promovare a bunelor practici în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. TV s-a bazat foarte mult pe activitățile aceste, acestui comitet când a evaluat îndeplinirea angajamentelor de ajutor cantitativ. ocd ul tocmai a publicat un comunicat de presă în care se arată că există o tendință îngrijorătoare și, și anume, în loc să ajungă la obiectivul de 0,7 din uh, PNB pentru asistența oficială pentru dezvoltare, în 2011 statele membre au ajuns doar la 0,42% din PNB-ul lor combinat. Deci, de la, cu o scădere, deci o scădere față de 0,44% în 2010. Trebuie să analizăm acest lucru cu mare atenție să ne gândim că nu doar cantitatea asistenței e importantă, ci și calitatea. Deci despre asta vom vorbi și avem ocazia deosebită de a discuta cu domnul Etud, căruia îi dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Not to interfere with the legislative process by anything I say. Um, <laughs> I will, uh, mulțumesc, foarte mult. Objectively, what our peer review uh, has uh, said. Mulțumesc. După cum s-a spus, această revizuire, această analiză interpare s a fost uh, desfășurată de două state din afara Uniunii Europene, Japonia și Norvegia. Procesul a implicat o misiune de o săptămână aici, la Bruxelles, Asta s-a întâmplat în octombrie și au mai avut loc niște vizite în decembrie. Uh, am avut reuniuni extinse cu ONG-uri, cu membrii ai Parlamentului European și cred că a fost un proces foarte cuprinzător. Au avut loc două vizite în două state în care Uniunea Europeană activează foarte puternic. Este vorba de Chad în Africa și de Peru în America Latină două state foarte diferite, una cu venituri medii și una mai puțin dezvoltată, într-o situație fragilă. Aș vrea să spun, uh, în primul rând, uh, că e foarte clar că Uniunea Europeană și modul în care se desfășoară programele sale de dezvoltare sunt unice în cadrul DAC este foarte similar cu o asistență bilaterală, cu o agenție, mă scuzați, bilaterală de asistență, deși Uniunea Europeană are un aspect multilateral în alt fel. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, după cum a spus comisarul Pibalx, este vorba de un membru sui generis al DAC a evaluat Uniunea Europeană nu numai pe baza acțiunilor Comisiei, ci pe baza acțiunilor întregii Uniuni Europene. Contextul pentru aceste operațiuni este, bineînțeles, tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona a făcut ca activitățile de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii Europene să sufere schimbări majore. Conform articolului 1a din tratat, trebuie să se garanteze coerența și consecvența acțiunii externe a Uniunii Europene. Astfel s-a creat un sistem foarte complex care reprezintă poate o provocare pentru cooperarea pentru dezvoltare. Poate voi reveni mai târziu, dar aș vrea să spun și că Uniunea Europeană are în mod evident un rol uh, federativ și uh, nu pot sublinia suficient impactul Uniunii Europene în cadrul uh, comunității pentru dezvoltare, iar un, un aport de 70 de miliarde de dolari din cei 130 uh, puși la dispoziție în lumea întreagă, deci peste 50%. Rolul său de rolul acesta federativ corespunde și cu rolul pe care încearcă chiar DAC să îl joace, Așadar, Uniunea Europeană este un partener foarte important uh, al uh, nostru. Mai mult de 50% din membrii noștri sunt membri ai Uniunii Europene. Așadar, avem o cooperare foarte strânsă și a fost foarte util faptul că s-a propus agenda pentru schimbare în octombrie, chiar înainte de întâlnirea de la Busan din Corea. Reuniunea la nivel înalt privind cooperarea pentru dezvoltare. Noi susținem viziunea uh, ce stă la baza agendei pentru schimbare. Știm că Parlamentul European o analizează în contextul finanțării. Noi credem că această viziune strategică este una foarte valabilă și uh, a fost foarte influentă la Busan. Trebuie analizat și contextul global și vreau să spun doar un cuvânt despre cele întâmplate la Busan. Acolo, statele în curs de dezvoltare au preluat conducerea și cred că a fost uh, cel mai important aspect de acolo. Au, avut loc mai multe forumuri în care membrii DAC s-au exprimat, s-au stabilit uh, anumite principii și acum, la Busan, însă, noi am mers umili. Pentru că la DAC am făcut un sondaj care arată că unul din uh, numai unul din cele 13 obiective stabilite în principiile de la Paris a fost atins. Și noi considerăm pe baza unei evaluări făcute, credem că aceste principii erau într-adevăr corecte și aveau potențial să atingă efecte de dezvoltare. Noi însă nu am reușit să le atingem și doream ca statele în curs de dezvoltare să preia conducerea și cel mai important mesaj de la Busan a fost că trebuie ca aceste state să-și asume rolul și să avem sisteme adaptate pentru aceste state. Sondajele noastre arată că s-au ameliorat foarte mult sistemele uh, privind aceste state, sistemele statistice și nu numai, numai 8% din asistența oficială directă a fost canalizată prin aceste sisteme. Deci statele în curs de dezvoltare au avut acum acces la toate aceste informații și au făcut presiuni, uh, de exemplu, și în legătură cu principiile de la Paris, pe care noi le-am propus mai de mult. Conferința de la Busan un lucru foarte important uh, în ceea ce privește discuțiile dumneavoastră despre buget și orientarea pe care o oferiți dumneavoastră Comisiei în acest sens este următorul. S-a confirmat faptul că trecem de la o relație bazată pe mm, o tranzacție privind uh, ajutorul la una bazată pe realizări obținute. E extraordinar că v-ați ocupat de aceste chestiuni, că v-ați luat anumite angajamente legate de coerența politicilor și cred că am subliniat faptul că Uniunea Europeană uh, joacă un rol foarte important în privința coerenței dintre politici. Însă, nivelul de angajament nu este egal între statele membre. Așadar, dacă analizăm performanța Uniunii Europene, nu putem să uh, privim doar ce face Comisia, pentru că, de fapt, depinde foarte mult de statele membre ce se și face. Rolul Comisiei este extrem de important în principiu și considerăm că peste tot, nu numai în Uniunea Europeană, ci în lumea întreagă, uh, din toate uh, dațiunile donatoare, constatăm că nu am făcut o treabă prea bună. Am făcut investiții în dezvoltare și apoi le-am subminat prin politici interne care contrazic ce încercăm să facem și care creează contrastimulente, de exemplu, pentru dezvoltarea în sectorul agriculturii. Un lucru inclus în agenda pentru schimbare de care am ținut foarte mult cont este munca desfășurată în statele fragile. Am avut reuniuni la Washington, unde au fost prezenți mai mulți miniștri ai Uniunii Europene și s-a discutat despre acest uh, nou acord obținut la Busan cu statele fragile. O parte foarte importantă a acestei chestiuni este ca chiar statele fragile să-și asume răspunderea pentru ce urmează să facă în privința Uh, preluării controlului asupra propriilor lor probleme. Anumite state din Uniunea Europeană și-au luat angajamentul de a lucra în zone de uh, risc sporit și e foarte important să știm că veți oferi și susținerea necesară pentru ca această activitate să continue nu veți vedea rezultatele pe care le-ați obținut în state cu venit mediu sau în state ceva mai stabile decât aceste state fragile, însă dacă nu vă asumați riscul, nu va fi nicio recompensă. Și e extrem de important să investim în aceste state pentru că dacă nu se obține stabilitatea acolo, va trebui să trimitem uh, forțe de menținere a păcii, forțe ONU, forțe de asistență umanitară și așa mai departe. Deci acest nou acord a fost extrem de important. Societatea civilă și sectorul privat au fost foarte mult implicate, foarte mult implicate și în agenda pentru schimbare. Și atunci când noi spunem că, stat, că dorim ca statele să-și controleze propriile programe, nu ne referim aici doar la guverne, ci ne referim și la cetățeni, care joacă un rol foarte important. Uh, președintele a menționat uh, angajamentele A-level există un raport conform căruia se pare că nu vă veți atinge angajamentele la nivel maxim și nu ne surprinde, dată fiind criza economică din lumea întreagă. Asistența oficială pentru dezvoltare a fost redusă la nivel global cu 2,7% ceea ce e foarte greu pentru persoanele cele mai afectate de uh, situația gravă economică, însă e foarte important să continuăm uh, presiunile și să ne asigurăm că obiectivul dorit este atins la timp. Trebuie să înțelegem că există și un efect cumulat dacă uh, vor continua reducerile de asistență oficială pentru dezvoltare și asta mai ales în statele cu venituri mici. Uh, Vreau să spun că unul din lucrurile pe care le-am subliniat în acest raport este cumva că tratatul de la Lisabona complică lucrurile, însă sigur că se po- totul se poate clarifica până la urmă. Procedurile de aici din Uniunea Europeană sunt foarte greoaie, însă nu există niciun motiv ca această situație să fie corectată. Știm că există niște recomandări ale Comisiei pentru Comisia dumneavoastră pentru a, încerca, să încerca ameliorarea, simplificarea acestor procese. Sigur că există anumite avertizări, chiar acum peste un secol Max Weber a scris despre ce poate birocrația să facă democrației. Și vreau să vă amintesc că dumneavoastră reprezentați democrația și aveți responsabilitatea să permiteți comisiei să-și simplifice procedurile și să fie mult mai eficientă în, în obținerea de rezultate. Și în încheiere, Aș vrea să vă spun că a fost o plăcere să cooperăm cu comisarul Pibax și cu doamna comisar Gheorgheva. Credem că uh, aveți niște comisari foarte buni care uh, acționează la vârf, care fac tot ce pot ca să joace acest rol federator. Programarea Uniunii Europene e foarte bine făcută pentru că se încearcă coordonarea pe teren. Uh, și una din principalele probleme cu care se, se confruntă statele beneficiare este fragmentarea, pentru că vin foarte multe subvenții de la organizații multilaterale. Însă Uniunea Europeană, care unește 27 de, me de state membre, are șansa să coordoneze toate aceste programe. Uh, în încheiere vă mai spun că Uniunea Europeană joacă un rol foarte activ în realizarea acestor obiective. Am încercat să implicăm pe chinezi, pe indieni, pe brazilieni, pe cei din Africa de Sud, statele BRICS, de fapt, au semnat să respecte niște principii comune pe bază uh, voluntară și sperăm să putem explora parteneriatul global pentru o cooperare eficientă pentru dezvoltare și că putem crea un mecanism mai bun de coordonare ca să vedem în ce fel se completează cooperarea sud-sud și cooperarea nord-sud. Acesta este un angajament pe care ni l-am luat și noi și, și l-au luat și ei și sperăm să ajute la uh, realizarea obiectivelor și la eliminarea anumitor costuri de tranzacții pe care le-am constatat în furnizarea de asistență. Și un ultim cuvânt de încheiere, nu știu dacă știți, dar eu am condus Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională. Și noi am fost, uh, ne-am orientat după politica americană externă, însă există o politică diplomatică și o politică pentru dezvoltare. Cele două sunt diferite. Deci, pe măsură ce veți continua cu tratatul de la Lisabona și veți lucra cu doamna comisar Ashton pe toate aceste subiecte. Cred că trebuie să știți că nu e așa de complicat să știți că există o politică externă europeană <clears throat> și că politica pentru dezvoltare trebuie să fie coerentă cu aceasta. Însă trebuie să fie decisă de cei care înțeleg cum se poate furniza asistență pentru dezvoltare. Așa, cred că veți deveni și mai eficienți pe măsură ce avansați. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Atwood, pentru această contribuție foarte importantă și, de asemenea, pentru că ați făcut această diferență între Europa, în Europa între dezvoltarea și politica externă. Este o distinție pe care comisia noastră o susține în Parlament sus și tare. Însă există și un uh, fel de elefant pe care toată lumea se face că nu-l vede și este într-o altă sală din această clădire. Am să dau cuvântul acum deputaților, mai întâi lui Gay Mitchell. Um, welcome, Mr. Atwood, and thank you for your um, presentation. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Atwood. Uh, prezentarea sa a fost foarte interesantă. A fost, aș dori să vă întreb, uh, ce se întâmplă când nu îți atingi obiectivele? Ați vorbit despre cele 13 obiective. Ce se întâmplă? E concediat cineva? Uh, care sunt punctele de presiune pe care ar trebui să le uh, acționăm pentru a ne asigura de o mai bună rată de succes? L-ați, uh, nu mă așteptam să-l îl citați pe Milton Friedman, uh, dar uh, nu știu dacă auzi cineva de sindromul Belmont. La Yale, dacă nu mă înșel, nu la Harvard, a fost uh, dezvoltat. La Yale este o școală economică foarte uh, de mare tradiție, în care un uh, profesor a lansat un principiu economic greșit, pur și simplu pentru că aceasta era misiunea lui misiunea noastră însă este să, ne, să punem la îndoială toate aceste principii economice și să vedem dacă uh, ne îndreptăm în direcția potrivită. Aș dori să vă întreb despre economie, eficiență și eficacitate, cele trei euri la care v-ați uh, referit când ați vorbit despre cele 13 obiective. Economie înseamnă că cumperi vaccin uh, la prețul cel mai bun, eficiența, de exemplu, Uh, dacă trebuie să iei, uh, ai trei rapeluri pentru un uh, vaccin, le obții pe toate și eficacitate nu am obținut suficienți bani pentru că 74% a fost perioada între 90 și 2010 și doar 9, 9% au fost plătiți. Procedurile sunt împovărătoare, Uh, situația este foarte dificilă, deci ce putem face? Știm că uh, administrația este foarte lentă. Ce putem face pentru a începe să ne atingem obiectivele, să putem trage la răspundere? Mă întreb dacă sunt obiective care sunt uh, au fost mai bine atinse decât s-a sperat inițial și dacă da, care sunt domeniile în care ele există. Vă mulțumesc. Uh, Ricardo, would you like... Ricardo? Dorești să adaugi ceva? Președinte, gracias, señor Atwood, por estar hoy aquí. Mulțumesc, mulțumesc uh, și domnului Atwood pentru prezența dumnealui aici. Am două întrebări. Una are de-a face direct cu cooperarea triunghiulară. Uniunea Europeană începe să fie un protagonist și cred că pe viitor va fi un protagonist și mai mare în cadrul acestor tipuri de cooperare între sud, sud, deci știți că există țări dezvoltare ca, dezvoltate care folosesc asta. Japonia e o țară lider în ceea ce privește cooperarea între țări din sud în format triunghiular. Deci ce credeți despre asta? Pe de altă parte, avem problema asistenței umanitare pe care discutăm aici e responsabilitatea noastră. E drept că agenda de lucru pe care o are Parlamentul, din păcate, din cauza crizei economice și financiare, evită anumite teme care ar fi fost și mai transversale decât sunt. Și vă dau un exemplu foarte grav, schimbarea climatică. Ajunge schimbarea climatică să aibă cumva un rol secundar. Deci, din cauza situației economice actuale, din, din păcate, ajungem să tratăm problema schimbării climatice ca fiind secundară și nu e singurul caz. Uh, cu toții primim zilnic uh, rapoarte de la ECO care au de-a face mai ales cu dezastre naturale, care au o, de- o legătură directă cu schimbarea climatică. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Uniunea Europeană și-a luat un angajament pentru a combate, schimbate, pentru a combate schimbarea climatică, dar care este și nivelul de angajament internațional pentru a combate acest fenomen. Puteți să ne dați uh, niște lămuriri în această privință? Charles. Merci, président. Je voudrais à mon tour saluer la... Mulțumesc, domnul președinte, și eu aș dori să salut prezența domnului Edward la ședința noastră. În contextul OCDE și uh, al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare, avem de-a face cu un partener foarte important, pur și simplu pentru că sunteți uh, instanța care ne garantează că banii uh, cheltuiți în acest domeniu al asistenței pentru dezvoltare sunt într-adevăr alocații acestui scop în al treilea rând, OCD-ul a uh, perfectat un sistem de evaluare care se bazează pe pertinență, eficiență, eficacitate și durabilitate. Cred că sunt uh, patru criterii foarte bune care uh, ne permite să uh, evaluăm o politică. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Ați vorbit despre coerența politicilor. Având în vedere uh, în contextul uh, partenerilor noștri, Norvegia și Japonia, Japonia, să nu uităm, o țară foarte protecționistă, care uh, face critici uh, la adresa coerenței politicilor europene, mai ales identificând politica agricolă comună. Mă întreb dacă ați putea să ne explicați mai concret în ce măsură politica agricolă comună poate să uh, pericliteze situația țărilor în dezvoltare, având în vedere că subvențiile la export au dispărut pur și simplu aproape. O a doua întrebare care mă preocupă se referă la capacitatea de a deduce din politica de cooperare Uniunii Europene avantaje comparative. Și aici am avea nevoie de o evaluare, pe de o parte a politicii de cooperare a Uniunii Europene și, pe de altă parte, am avea nevoie de o evaluare cu privire la acțiunea celorlalți, de exemplu, a Chinei, a Indiei, a SUA. Aveți o astfel de analiză sau, încă o dată, trebuie inventată o metodă sau o metodologie pentru a uh, vedea care sunt avantajele comparative ale politicilor și dacă aveți această posibilitate, ne-ați putea spune ce ar trebui să facem pentru ca această analiză să fie lansată. O ultimă întrebare. Ați uh, făcut o afirmație pe care ne-o dorim de la începutul uh, înființarea serviciului de acțiune externă și de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ați spus că cu noua configurare a politicii externe europene ar trebui ca asistența pentru dezvoltare să fie definită și pusă în aplicare de către persoane care știu cu adevărat ceea ce fac și care sunt uh, experte în acest domeniu. Ați făcut uh, observații sau ați observat aveți elemente de observații care vă permite să aveți îndoieli în legătură cu capacitatea Europei în acest domeniu? Mulțumesc uh, foarte mult. Tis acum. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc uh, uh, și eu lui Brian Atwood pentru prezența. După cum știți, Parlamentul nostru are ceva probleme. Controlul uh, eficienței politicilor noastre Uh, în țările în curs de dezvoltare, noi nu suntem, prezența, nu suntem prezența acolo și această analiză interpares ADAC, este foarte importantă pentru noi pentru a ne permite să evaluăm uh, politicile noastre și mijloacele atin, uh, folosite pentru a atinge obiectivele. Această analiză interpares pare să noteze anumite progrese în ce privește coordonarea între statele membre și Comisie o mai bună coordonare și uh, trebuie să salutăm această mai bună cooperare, dar spune foarte puțin, la prima vedere, în 5 minute m-am uitat așa puțin pe document, spune foarte puțin despre conținutul politicilor, opțiunile făcute de către Uniunea Europeană. De exemplu, și poate puteți fi mai concret în ce privește agenda pentru schimbare. Ați uh, văzut în ce constă, e uh, preluată și în raport, dar aș dori să știu care este evaluarea uh, analizei acestei, a acestei analize și a priorităților pe care noi le-am stabilit în agenda pentru dezvoltare. Și care este evaluarea dumneavoastră în legătură cu uh, opțiunile care au dus la uh, punctele forte ale Uniunii Europene în calitatea sa de donator, pentru că ați spus că este un uh, donator unic și foarte important. Considerați că această agentă pentru schimbare Uh, se potrivește cu valoarea adăugată pe care ne-o dorim pentru Uniunea Europeană dacă ne axăm pe subiectele potrivite. Sigur că uh, noi încercăm să încurajăm uh, dezvoltarea economică în țările în curs de dezvoltare, dar să nu știm că schimbările climatice duc la consecințe dificile în aceste țări și sunt doar câteva evoluții recente. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să aprofundăm toate aceste subiecte. Iar în ceea ce privește politica externă, politicile externe și politicile de dezvoltare, din punctul meu de vedere, una dintre frustrările cele mai mari pentru ca politicile pentru dezvoltare să fie eficiente au fost întotdeauna considerațiile de politică externă. Interesele strategice ne-au împiedicat să fim eficienți pe planul dezvoltării. Vă mulțumesc! Could I ask? Aș dori să-l rog pe domnul Cristian Schmidt de la DEFCO, de la Comisie, să spună câteva cuvinte înainte să-i dau cuvântul domnului Atwood pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Brian, uh, mulțumesc pentru prezentare. Bun venit. Aș dori să mulțumesc uh, um, echipei de la DAC uh, pentru această acest proces foarte echitabil și foarte constructiv. Salutăm uh, această uh, analiză interpares. Suntem gata să acceptăm toate recomandările și să le punem în aplicare. Nu o să trec uh, prin toată lista aspectelor pozitive care figurează în această analiză. Cred că prezentarea dumneavoastră, domnule Atwood, a fost echilibrată, a fost uh, uh, imparțială. Ehm, aș dori doar să reacționez la comentariile făcute de unii dintre deputați. Domnul, Change, uh, taking, uh, a Domnul Cortes Uh, în analiză se spune că trebuie să cooperăm mai bine cu colegii de la DG Ecol. Eu reprezint DEFCO, dar bineînțeles că e o analiză care uh, evaluează întreaga, întregul angrenaj. După cum știți, noi uh, ne ocupăm și de schimbările climatice, penuria alimentară în Sahel și în Cornul Africii. Deci, iată, avem un prim pas pentru a face tot ce se cere în analiză pentru a ne asigura că reprezentăm o interfață cu eco și uh, rezistența în fața schimbărilor climatice. Deci ar fi un pachet unitar. Statele membre intervin și ele în programe în măsura în care noi reușim să le convingem să facă acest lucru. Deci avem câteva semnale pozitive în acest sens. Domnule Gheorenț, în ce privește avantajul comparativ al asistenței pentru dezvoltare europene. Această analiză interpares oferă câteva răspunsuri. Sigur, rolul federator al Uniunii Europene, după cum ați văzut în domeniul obiectivelor pentru dezvoltare, analiza recunoaște faptul că Comisia, faptul că Comisia poate să tragă la răspundere statele membre în ce privește angajamentele de la Monterrey, a dat roade. Deocamdată, sigur, ne confruntăm cu uh, probleme, dar uh, constatăm că a mers și vom continua să facem la fel. De asemenea, avantajul comparativ în ce privește expertiza sectorială. Ați pus, într-adevăr, câteva întrebări dificile pe care va trebui să le abordăm, mai ales la DEFCO, uh, în ce privește experiența, mai ales în anumite domenii. E adevărat că încercăm să ne restrângem domeniile. Eu mă ocup de, uh, de, de uh, abordarea tematică la DEFCO, Uh, vă asigur că, de exemplu, în uh, Departamentul Sănătate avem 5-6 medici. Însă, dacă vrei să pretinzi că ești un expert mondial la nivel de sănătate, e foarte greu să te descurci cu 4 sau cu 5 oameni. E un uh, sistem, noi ne bazăm pe expertiza externă, pe cercetare și încercăm să facem ca informațiile să circule eficient în cadrul direcției noastre. Și aici preluăm uh, sugestia legată de experiență și de expertiză. Dar dacă reușim să ne restrângem la mai multe sectoare, va trebui să va, vom reuși să um, uh, adunăm uh, experiența necesară. Pentru a răspunde domnului Berman, în ce privește faptul că analiza uh, se referă foarte puțin la conținut, Brian, te rog să mă ierți. Eu sunt de acord cu această critică pentru că uh, Uh, analiza se referă mai, mai ales la eficiență. Această agendă pentru schimbare a intervenit în uh, cursul procesului și analiza interpares nu se referă la opțiunile din această agendă pentru schimbare. Pe mine mă interesează foarte mult uh, drepturile omului. Mi-ar fi plăcut să văd dacă, într-adevăr, aceste drepturi ale omului figurează în miezul agendei pentru uh, schimbare. Dar uh, am înțeles că nu era obiectivul principal al analizei DAC. Și încă ceva în legătură de legătura între politica externă și uh, cooperarea pentru dezvoltare. Știu că participând la ședința comisiei dumneavoastră ar trebui să spun, da, într-adevăr ar trebui să fim independenți. N-ar trebui să spun acest lucru și de fapt nici nu-l spun. Însă, uh, din punctul nostru de vedere, încercăm să îi uh, folosim pe colegii de la Serviciu pentru Acțiune de Externă, nu să vedem în ei niște dușmani, ci ca pe niște ajutoare care să ne ajută să ne atingem obiectivele uh, uh, asistenței pentru dezvoltare nu putem uh, negocia pe temele legate de dezvoltare dacă interlocutorii noștri nu uh, ne informează uh, în uh, ce stadiu se află India și China, de exemplu, în ce privește uh, economia verde, ecologică. Deci, Serviciul pentru Acțiune Externă reprezintă un serviciu care trebuie să lucreze și în slujba direcțiilor generale de la Comisie și încercăm să cooperăm în acest spirit și cu acest serviciu. Pentru a nu vă răpi prea mult timp, mă opresc aici, dar încă o dată Aș dori să mai spun că pentru noi această analiză interpares este foarte importantă, e o recunoaștere că în ultimii patru ani ne-am ținut promisiunile, iar în ceea ce privește recomandările, recunoaștem că mai avem multe de făcut, iar în ce privește simplificarea procedurilor, coerența politicii pentru dezvoltare, comunicarea rezultatelor, sunt aspecte care au fost evidențiate pentru următoarea perioadă de finanțare. Încercăm să ne ocupăm de ele deja. Vă mulțumesc! Well, you have Mulțumesc. Vi s-au adresat multe întrebări. Aveți cuvântul, domnule Tud. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai subțin. Sunt impresionat de întrebările pe care mi le-ați pus. Uneori când merg în fața Congresului American, sper să primesc astfel de întrebări și nu prea am ocazia. Domnului Schmidt, Aș vrea să spun că s-au făcut foarte multe progrese aici. Și țin să subliniez asta, deoarece s-au făcut progrese nu doar de la ultima revizuire, ci și de la momentul în care am organizat reuniuni bilaterale la nivel înalt cu Comisia Europeană în anii 90 atunci aveam impresia că nu se știa prea multă despre dezvoltare. Vedeam cum foști diplomați încercau să joace acest rol și nu vreau să îi critic neapărat pe diplomați. Sunt extrem de importanți. Și eu am fost diplomat, am fost diplomat profesionist înainte de a începe să lucrez pentru USAID. Nimeni nu-i perfect, spune doamna președinte. Da, vă mulțumesc. Vă vorbeam despre relația sănătoasă pe care cred că o avem acum. Un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă a venit la această evaluare interpares. Și uneori obiectivele diplomatice sunt mai, sunt mai degrabă pe termen scurt și atunci intervine problema resurselor, nu neapărat a modului în care ajungi la un acord și care trebuie să fie poziția ta la o conferință cu peste 20 de participanți. Deci e clar că e o decizie politică care se referă la întreaga Uniune Europeană și e clar, e întotdeauna o bătălie să folosești resursele pentru a câștiga ceva pe termen scurt în diplomație sau pentru a le folosi pe termen lung pentru dezvoltare. Deci asta ține și de obținerea rezultatelor în politica de dezvoltare. Însă eu cred că în agenda pentru schimbare politica a fost foarte bine definită. Poate că putem să avem uh, dezacorduri în legătură cu alte chestiuni care vor surveni ulterior, însă ceea ce e important e declarația centrală și anume această declarație de strategie care oricum este făcută. Și ca să vă răspund la întrebări, pot să vă spun că a existat o dezbatere dacă în Corea la Busan ar trebui să avem o abordare în funcție de drepturi. Toți ceilalți au spus cât de importantă este societatea civilă și cât de important este să participe cetățenii și organizațiile societății civile la procesul de dezvoltare. Și uneori există tendința de a folosi uh, un slogan, cum ar fi dezvoltarea participativă, pentru a ușura implicarea uh, persoanelor, cetățenilor în acest proces. Deci cred că agenda pentru schimbare e o declarație vizionară valabilă, care ar trebui respectată și urmată. Acum, de ce nu am obținut decât un obiectiv din 13? Pot să vă spun că au existat progrese și la țintele pe care nu le-am atins. Sunt miniștri pentru dezvoltare. În cazul acesta, Comisia acționează într-un context politic mai larg și e greu să decuplezi toată asistența când o parte din aceasta, cel puțin așa cum o măsurăm noi la Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare, deci când o parte din aceasta implică și bursele. Am auzit că vorbeați despre programul Erasmus, un program foarte important s-ar putea să nu schimbăm nimic înainte de 2015, însă mă întreb dacă din punct de vedere politic e realist să sugerezi posibilitatea ca Uniunea Europeană, de exemplu, să plătească burse studenților din Africa pentru că aceștia să studieze în Statele Unite ale Americii, de nu prea cred că e realist. În uh, Statele Unite ale Americii s-a vorbit foarte mult despre alimente. Ei oferă foarte multă hrană la programul alimentar mondial. Și întrebarea e dacă se așteaptă de la ei să-și deschidă piața. E bine, eu cred că ar trebui să o facă, deoarece tot vor uh, fi cei care vor controla, practic, uh, frâiele, deoarece ei sunt, practic, coșul de alimentare al întregii lumi. La Busan, în acordul la Busan, ne-am luat un angajament pentru a mm, elimina condiționalitatea la asistența pentru dezvoltare. Mulți erau nemulțumiți, uh, o facem uh, înainte de 2015. Previzibilitatea, o altă țintă. Putem da informații partenerilor noștri de dezvoltare cu 3, 4, 5 înainte, spunându-le ce putem face chiar cu niște avertismente. E o problemă. Probabil că aveți un program de uh, credite de de credite de angajament și de foarte multe ori guvernele sunt cele care le sugerează parlamentelor uh, ce anume să prevadă. Și avem probleme, nu putem obține astfel de informații de la multe țări. În multe cazuri nu a fost permis să punem la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare, s-au făcut progrese. 90% din țările din Comitetul de Țări pentru Dezvoltare oferă aceste date CAD-ului. Și 70% din țări spun că aceste informații pot fi făcute publice. Da, trebuie să facem mai multe progrese, e unul din cele 13 obiective pe care le avem. Și dacă vă uitați pe această listă, veți vedea că în contextul politic nu am ajuns uh, la o conștientizare a faptului că cel mai important este să avem niște rezultate în ceea ce privește dezvoltarea. Trebuie să vă spun că nu agențiile de dezvoltare în sine sunt cele care poartă vina. Ei știu că reușita lor depinde de cea a partenerilor. Uh, ei vor ca aceste obstacole politice să fie înlăturate și trebuie să le înlăturați. Așa îmi explic eu de ce nu am atins toate cele 13 obiective, însă în același timp conferința, angajamentul de la Busan e foarte important deoarece e un angajament internațional. S-a vorbit despre schimbarea climatică și despre faptul că ECO trebuie să facă față în mod constant dezastrelor, catastrofelor naturale. Domnul Schmidt vorbea de rezistența în cornul Africii. S-au făcut foarte multe. S-au făcut foarte multe în această privință și într-un prim raport am indicat câți bani cheltuiam pentru măsurile de adaptare și de atenuare uh, a schimbărilor climaticilor. Din 130 de miliarde de asistență pentru dezvoltare, 23 de miliarde au fost folosite pentru aceste eforturi de atenuare și adaptare. Și din păcate, doar 8 din cele 22 miliarde au fost folosite pentru adaptare și au loc negocieri în legătură cu adiționalitatea și trebuie să venim cu fonduri suplimentare și nu poate și nu doar de la asistența pentru dezvoltare, poate și din alte surse ar trebui să avem fonduri pentru a face față schimbărilor climatice. O altă întrebare se referea la politicile de cooperare comunitare. Dacă să le comparăm cu cele ale Japoniei, n-ar mai de... Prefer să nu intru în detalii aici. Domnule ambasador, dacă îmi permiteți. Ați vorbit de cele 8 miliarde. Milioane. Milioane. Pentru adaptare. Miliarde. Pentru schimbarea climatică. De unde ați obținut acești bani? Sunt resurse de la resurse despre care ne-au vorbit membrii CAD. Comitetul pentru asistență pentru dezvoltare, de asistență pentru dezvoltare sunt bani care au fost folosiți pentru programe de adaptare la schimbare climatică. Unele programe pot fi agricole. În orice caz, noi am, când am analizat în detaliu, am văzut că au fost folosiți în acest scop. Însă nu vă pot spune exact unde anume au fost folosiți acești bani acolo unde era nevoie de o consolidare a capacității de a rezista. Domnul uh, Mitchell, am mai avut dezbaterea asta, domnule Tud, în legătură cu faptul că trebuie să avem de partea noastră publicul general, deoarece acum trecem prin programe de austeritate. Vorbeam de economie, eficiență și eficacitate, ce trei Nu credeți dumneavoastră că din cauza austerității actuale cei care uh, oferă aceste fonduri își dau seama că banii trebuie folosiți uh, cu mult mai multă chipzuință, că nu trebuie risipiți Trebuie să vă spun că în anii 90, când am încercat să stabilim un cadru pentru rezultate, și pot să vă spun că interesul e mult mai mare acum. Se fac mult mai multe măsurători, există mult mai multe obligații de a le arăta contribuabilor că se face ceva cu banii lor. Ceea ce trebuie să facem acum este să ne asigurăm că țările noastre partenere măsoară și ele eficacitatea și eficiența acestor uh, fonduri. Există o problemă legată de alocarea fondurilor. Cine anume trebuie să fie tras la socoteală pentru rezultate? Țările partenere, nu? Nivelul de asistență oficială pentru dezvoltare reprezintă un catalizator de la un nivel anume în sus. De aceea, propriile autorități din țările respective trebuie să mobilizeze pe toți cei care pot beneficia de bani. Și de asemenea trebuie să existe un sistem de măsurare a rezultatelor, cum avem și noi. Eu înțeleg ce spuneți despre austeritate. La G20 s-a vorbit în primul rând despre criza economică. Șefii de stat și de guverne s-au concentrat mai ales pe asta și dezvoltarea a devenit între timp o piesă centrală la nivel economic internațional, mult mai mult decât în trecut. Se întrevăd foarte multe șanse de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. Există și probleme demografice în Occident. Deci mulți și-au dat seama că trebuie pus accentul pe dezvoltare. Poate că e contraintuitiv uh, acum, deoarece avem programe de austeritate, însă programele noastre de continuare a investițiilor în uh, asistență oficială pentru dezvoltare trebuie menținute. Trebuie menținute de asemenea alte canale de finanțare pentru a înregistra progrese în ceea ce privește dezvoltarea. Vă mulțumesc, domnule ambasador Charles. Domnul Edward mi-a răspuns la întrebarea privind uh, avantajele comparative ale politicii de cooperare UE față de alți membri ai CAD. Ați spus că nu vreți să răspundeți la această întrebare. Asta a fost răspunsul, însă puteți răspunde la restul întrebării în care vă ceream să comparați acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană cu cele întreprinse de China, de exemplu. Well, first, I, I think it's obvious in... Mulțumesc. Citind această revizuire interpares, vă dați seama că Uniunea Europeană e probabil principalul donator pentru dezvoltare. Programul chinez e cam uh, neclar. Probabil oferă cam 10 miliarde de dolari cu condiționalitate comercială mai ales. Și datorită premierului actual au început să vadă dacă fac investiții bune sau nu. Și asta sperăm și noi. Să își evalueze mai bine programele, să vadă dacă programele lor sunt viabile, dacă ating obiectivele de dezvoltare. Chinezii par să fie dornici să o facă. Deci pentru prima oară într-un document uh, au spus clar uh, în mod public, în mod oficial, că au un program de asistență pentru dezvoltare. Deci poporul chinez este ținut la curent și există și interesul de a avea un dialog cu noi. Avem și un grup de studiu uh, China uh, DAC, am fost în Africa cu ei, am uh, avut schimburi de opinii și cred că există mari speranțe în aceste forme de cooperare triunghiulară. E un proces în care învățăm multe, nu doar uh, împărțim povara. Au făcut foarte multe și în China pentru a reduce sărăcia mult mai mult decât orice altă țară. Poate că au folosit niște metode pe care noi nu le avem la dispoziție, deoarece ei nu trebuie să dea socoteală fața Parlamentului European în legătură cu ce fac și de ce fac aia. Uh, însă trebuie totuși să justifice acțiunile lor în fața ierarhiei uh, comuniste, a Partidului Comunist. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul uh, pe care ni l-ați alocat. Vă mulțumesc pentru discuția deschisă. O scurtă întrebare. Există o distinție între ceea ce facem noi și ce fac alții? Noi am eliminat condiționalitatea asistenței, în timp ce ei au condiționat asistența pentru dezvoltare. Da, acest concept de eliminare a condiționalității mm, e greu de explicat în contextul în care nu există mare încredere în piață. Noi credem că dacă deschizi sistemele de achiziții publice, vei scădea costurile tranzacționale și avem dovezi pentru a arăta asta. Însă știm puține despre programul chinez cred că există o mare condiționalitate comercială acolo. Și la Japonia, spune domnule președinte. Da, ei sunt membri ai Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare și vă pot spune că facem, facem multe progrese și ceea ce vreți pe japonez. Vă mulțumesc, o foarte bună sesiune discuția am avut. La revedere! Uh, this concludes this morning session. We'll start. Aici se încheie reuniunea din această dimineață. Începem la ora 3.